rezultate concrete care vor fi benefice pentru noi toți și care vor, ju- vor justifica abordarea aceasta creativă pe care am dat-o dosarului. Eu privesc cu optimism discuția de mâine, având în vedere discuțiile de uh, săptămâna trecută, discuții care au fost extrem de pozitive. Pot să spun chiar că a fost o izbândă uh, specială pentru că statele membre uneori au poziții extrem de divergente pe acest subiect. Cred, prin urmare, că vom putea să rezolvăm toate chestiunile care deocamdată așteaptă să fie rezolvate și următoarea președinție va fi cea care va finaliza negocierile în trialog cu Parlamentul European. Astfel încât dosarul să fie încheiat înainte de finele mandatului politic. Elisa va avea o sarcină foarte dificilă, dar noi vom fi aici, vă vom ajuta, fiindcă facem parte din trioul președinției Irlanda, Lituania și Grecia. Și, sincer, dosarul acesta este, cel puțin din punctul meu de vedere, cel mai important dosar care trebuie finalizat. Sperăm, deci, că vom uh, reuși să-l finalizăm cu succes. Apoi avem directiva DGS privind garantarea depozitelor ca alt pilon al acestui pachet. Încă mai există un trialog în derulare și suntem gata să ajungem la un acord final. Cred că asta se va întâmpla chiar sub președinția lituaniană. Alte puncte importante care țin de serviciile financiare avem regulamentul CSDR privind uh, registrul central, trialogul MIFID. Din nou și aici ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru finalizarea acestor dosare extrem de importante, cum s-a întâmplat și în cazul Omnibus 2. Și Burkhardt? Cred că am făcut o treabă foarte bună cu Omnibus 2 și am reușit să uh, ducem la bun sfârșit acest dosar. Lucru care este o mare realizare, pentru că din 1 ianuarie 2016 cadrul Solvabilitate 2, care este parte a Omnibus 2, va intra în vigoare. La fel, BRD, am convenit ca data să fie aceeași, 1 ianuarie 2016, deci să fie un pic um, amânată. Aceasta este o dată simbolică pentru că multe dosare importante vor intra în totalitate în vigoare la această dată. Mă bucur că am avut ocazia să încheiem și directiva privind creditele ipotecare. Mulțumesc pentru votul care cred că a avut loc în plenară. Președințiile anterioare au făcut uh, majoritatea eforturilor pe acest dosar. Noi am reușit să îl aducem la bun sfârșit și cred că uh, acesta este un mesaj foarte bun pe care îl transmitem cetățenilor și companiilor din Europa. OPM CVM-uri reprezintă și acestea un uh, dosar foarte important pe care încercăm să înregistrăm cât mai multe progrese. Nu vă pot promite că o să terminăm înainte de Crăciun cu acest dosar, dar o să încercăm. Directiva privind conturile de plăți este o altă directivă pe care suntem pe punctul de a o finaliza vineri, cred, am înregistrat progrese și în ceea ce privește dosarele antispălare de bani, însă n-au fost suficiente progrese, îndrăznesc să spun. Dar totuși am făcut pașii înainte. Haideți să vedem ce se întâmplă după evaluarea pe care o veți face în Econ în ianuarie anul viitor. A doua parte a pachetului președinției țin de guvernanța economică. Semestrul european a fost una dintre prioritățile acestei părți. Am discutat multe aspecte, multe inițiative în ECOFIN, de exemplu, planurile de proiect bugetare care au fost prezentate de țările eurozon și uh, programele de parteneriat economic care au fost discutate și aprobate pentru țările eurozon care sunt în procedura de deficit excesiv. Am analizat și studiul anual de creștere al Comisiei și raportul privind mecanismul de alertă timpurie, procedură care se va derula în continuare, iar în ceea ce privește semestrul european, lucrurile sunt puțin diferite față de ce avem anul acesta. Nu doar datorită președinției lituaniene, sigur, ci și datorită eforturilor făcute de mulți dintre cei implicați care au înțeles, într-o mare măsură, că acest instrument trebuie folosit pentru o mai bună guvernanță economică și pentru o mai bună funcționare a Uniunii Economice și Monetare. În domeniul politicii fiscale s-au înregistrat de asemenea progrese. Din păcate, directiva privind uh, economiile în versiunea uh, reformată are nevoie de unanimitate în Consiliu și doar o procedură consultativă în Parlament. Unanimitatea deocamdată nu a fost obținută, mai sunt două țări care se opun acestui proces în ciuda progreselor înregistrate în cadrul negocierilor cu statele terțe. În ceea ce privește schimbul automat de informații, s-au înregistrat progrese semnificative la nivel de mentalitate, în primul rând, să înțelegem, am înțeles faptul că standardele OCDE pot fi folosite în întreaga Europa și că legislația europeană trebuie să fie ajustată pentru a permite implementarea acestui schimb automat de informații între instituțiile financiare și administrațiile fiscale. Cea de-a patra parte. Deși nu ține de competența comisiei dumneavoastră, Constat cu plăcere că împreună cu Parlamentul am reușit aprobarea cadrului financiar multianual și bugetul pentru 2014 bugetul uh, suplimentar pentru 2013 nu este vorba doar de 325 de miliarde de euro care pot deja să înceapă să fie investiți cu 1 ianuarie 2014, ci e vorba și de noi inițiative care se regăsesc în regulamentele privind politica de coeziune. Printre acestea se regăsesc noile instrumente care ajută la comasarea fondurilor structurale europene, instrumente financiare, finanțare din surse private, toate acestea permițând să se potențeze forța fiecărui euro care vine din surse europene către statele membre și forța aceasta crește de 5 până la 8 ori. Banca Europeană de Investiții um, împreună cu Comisia au discutat o inițiativă pe durata cofinului informat din uh, septembrie. Sharon Bowles um, a fost un oaspete foarte important la aceste discuții. Și, în încheiere, și o să vorbesc aici în limba mea maternă, gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininke Doamnă președintă, stimați membri, aș dori să vă mulțumesc pentru cooperarea extrem de constructivă și de utilă pe care am avut-o și pentru sentimentul plăcut pe care l-am avut în cadrul acestei colaborări. Uniunea europeană este acum deschisă, fiabilă, este în creștere. Acestea au fost prioritățile președinției lituaniene, care au fost îndeplinite datorită eforturilor noastre comune. Europa este acum mai solidă. Eu, economia, iată că se relansează și punem acum bazele unei viitoare creșteri. Cred că putem spune că Europa este acum mai deschisă. Președinția lituaniană a reprezentat o provocare foarte importantă pentru noi, pentru țara noastră. Ne-a oferit o ocazie, o ocazie foarte mare. Ocazia de a constata că putem face multe lucruri și că aceste lucruri pot fi realizate dacă acționăm împreună, în comun. De aceea vreau să mulțumesc Parlamentului European, o instituție extrem de importantă, și Comisiei dumneavoastră în special. Mulțumesc! I was busy counting up how many files. Mulțumim uh, foarte mult. Într-adevăr, multe, multe dosare care urmează a fi încheiate și dacă toate merg bine, săptămâna asta aproape 10 dosare Econ vor fi fost încheiate. Asta ar însemna un record. dar sigur, urmează să vedem dacă asta se va întâmpla sau nu însă progrese considerabile vor fi făcute pe dosare dificile care mult timp au rămas împotmolite. Să trecem acum la întrebări. Prima din partea PPE, domnul Jean-Paul Gauze. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. cred că meritați într-adevăr felicitări pentru munca depusă, pentru că, într-adevăr, realizările președinției noastre sunt remarcabile. Sharon a spus foarte bine, 10 dosare ar putea fi încheiate dacă lucrurile merg așa cum trebuie. Nu cred că în momentul în care ați preluat președinția Consiliului și visați că o să aveți astfel de rezultate. Mi-aduc aminte de prima noastră întâlnire, chiar la mine în birou, uh, erați optimist, dar în același timp temător. Și eu v-am spus atunci că sunt sigur că președinția lituaniană va fi o președinție de succes și iată, faptele îmi demonstrează că așa stau lucrurile. Deci, încă o dată, felicitări pentru cele realizate într-o perioadă dificilă și pe teme de o importanță deosebită. Cred că, într-adevăr, președinția dumneavoastră a permis Europei să meargă mai departe și a stut, într-adevăr, să mobilizați energie necesare, să găsiți soluții la dosare dificile. Mă gândesc în special la dosarul de care se ocupă tânărul Burkhardt aici lângă mine. Nu am întrebări uh, să vă spun, uh, să vă pun, uh, decât eventual ați menționat Uniunea Bancară și aș vrea să știu dacă uh, posibil în limba noastră maternă să puteți să ne spuneți puțin despre modul în care estimați că se vor încheia negocierile și se vor putea găsi soluții adecvate destul de repede. Dar oricum vă mulțumesc pentru cele făcute pe durata președinției dumneavoastră. Uh, <laughs> well, <laughs> um, uh, uh, uh, thank you for the very good. Mulțumesc pentru întrebare extrem de bine formulată, dar e greu să explic în propria mea limbă ce trebuie făcut și la ce compromisuri ar trebui să ajungem. Mie îmi plac compromisurile și, <clears throat> sincer să fiu, am încercat să fiu un negociator onest, un mediator onest uh, în încercarea de a se ajunge la un compromis între diferite state membre. Am avut multe discuții în bilateral, multilaterale, consultări, gâlceve. Uneori au existat și ciocniri, nu hollywoodiene, dar oricum discuțiile au fost destul de dificile. au apărut o serie de propuneri care se schimbă nu o dată pe zi, o dată la două ore. Și de aceea, Jean-Paul, trebuie să spun că îmi pare rău, dar nu pot să intru acum în detalii. E și mai un motiv. Nu toate detaliile au fost deja definitivate și între miniștri am decis că până când se pune punct negocierilor și ajungem la un acord, uh, nimic nu e considerat ca bătut în cuie. E un principiu de negociere pe care vrem să respectăm, însă cred că mâine vom putea să definitivăm puțin lucrurile, să avem mai multe documente disponibile. O să vă arătăm totul. Probabil nu toate chestiunile vor putea fi negociate cu Parlamentul European, dar cred că Parlamentul European va avea posibilitatea de a evalua tot ceea ce a fost decis și ce urmează să fie decis pe viitor. Îmi pare rău că las puțin lucrurile în ambiguitate. Dacă se schimbă lucrurile la fiecare două ore, sper că se pot schimba în direcția dorită de Parlamentul European, spune doamna președinte. Ar fi o lovitură cumplită pentru noi dacă ați scoate tot acest demers eh, din procedura democratică, limitându-l la un exercițiu interguvernamental care exclude Parlamentul. Nu mi-ar surâde deloc o astfel de perspectivă și cred că, într-adevăr, ar fi un sfârșit trist pentru președinția noastră dacă așa vor merge lucrurile, Lisa. Mulțumesc, Sharon, pentru această prefață Doream și eu să-i mulțumesc uh, domnului ministru pentru munca depusă. Sub președinția dumneavoastră am început să funcționăm sub imperativul guvernanței economice, în funcționarea semestrului. Cred că ați reușit să duceți la bun sfârșit negocierile prin fondurile structurale și perspectivele financiare. Regret Sigur că la fondurile structurale avem această componentă de macrocondiționalitate care, în opinia mea, este ilegală <clears throat> și contravine principiului echității, dar dincolo de această macrocondiționalitate ați făcut o treabă foarte bună. Ceea ce privește piețele financiare, și aici am să mă concentrez doar pe chestiunile de care m-am ocupat, BRED a fost o, un dosar deosebit de complex și vreau să vă mulțumesc pentru cele făcute acolo. Echipa dumneavoastră, de asemenea, a lucrat într-un mod remarcabil și, de asemenea, aș dori să pot spune același lucru și să fac comentarii pozitive și atunci când e vorba despre mecanismul unic de rezoluție, care este cea mai complexă chestiune. Într-adevăr, practic, reputația dumneavoastră va fi măsurată în funcție de acest dosar. După cum spuneați, nu e doar o chestiune fundamentală, și vă citez aici, ci și o realizare majoră un pas înainte crucial. Trebuie să facem aici lucrurile așa cum trebuie făcute. Însă, dacă lucrurile încă se schimbă la fiecare două ore, dacă veți continua să jucați rolul de mediator onest și cred că o veți face, sperăm că zvonurile pe care le tot auzim de la Consiliu vor fi infirmate. Probabil e mai bine să nu avem o poziție finală decât să avem o poziție finală a Consiliului care este total opusă principiilor pe care vrem să le protejăm și mă refer aici în special la ceea ce vom vota astăzi. Astăzi votăm poziția Parlamentului. Sper că aceasta va fi luată în calcul de Consiliu și va influența negocierile. În acest moment suntem hotărâți să rupem această legătură între datoria suverană și bancă, care a dus la un divorț de contribuabil, practic, atunci când e vorba de angajarea în sprijinirea bănților cu probleme. E vorba de fonduri finanțate de sectorul respectiv prin facilități de credit care să fie imediat funcționale, însă această facilitate credit va fi replătită de sectorul bancar și nu de altcineva contribuțiile vor fi făcute de jucătorii din sector în funcție de factorul de risc. A trebuit să avem un sistem unic, pentru că vorbim de supervizare unică, vorbim de mecanism unic de rezoluție și de un fond unic. Și trebuie <clears throat> să evităm cu orice preț, orice fel de angajament politic în soarta finală a unei bănci aflate în faliment. Acestea sunt lucrurile care îngrijorează Parlamentul și, desigur, se aud tot felul de zvonuri în legătură cu această abordare pe două planuri distincte, un fond de rezoluție bazat pe acorduri interguvernamentale și nu pe metoda comunitară, o participare a structurilor intraguvernamentale în locul celor comunitare. <clears throat> Toate aceste lucruri ne îngrijorează foarte mult. Sperăm, prin urmare, că lucrurile minunate pe care le-ați făcut pe durata acestei președinții noastre nu vor fi periclitate de acest dosar esențial aflat în etapele finale. Facem un apel la dumneavoastră rugându-vă să jucați în continuare rolul de mediator onest jucat până acum chestiunea este una într-adevăr de importanță deosebită. Nu ne putem permite greșeli. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Liza. Mulțumesc chiar foarte mult. Ai uh, început cu un aspect pe care eu probabil l-am omis în intervenția mea inițială. Trebuie să spun că sunt într-adevăr deosebit de recunoscător echipei care m-a ajutat E vorba de oameni cu experiență considerabilă, oameni plini de devotament. Nu mi-aș putea dori angajați mai buni și trebuie să le mulțumesc. Haideți să nu băgăm în seamă zvonurile. Haideți să vorbim de principiile pe care le-a enunțat și pe care le sprijin pe deplin, integral. Legătura între datoria suverană și bănci trebuie să fie tăiată. Hmm. Aceasta este chestiunea fundamentală atunci când discutăm Uniunea Bancară. Eliminarea fragmentării din sectorul financiar, o altă chestiune care într-adevăr este o necesitate absolută, crearea Uniunii Bancare, ar fi unul dintre pașii, probabil nu pasul imediat următor, nu eliminarea frontierelor între statele membre, ci o abordare treptată s-ar putea dovedi a fi productivă. Și sunt foarte bucuros că am ajuns la un acord privind introducerea instrumentelor de intervenție financiară până în 2016 începând cu 2016 și acest lucru a fost definitivat în cursul dialogurilor tripartite ce au implicat și Parlamentul European. <clears throat> Acum, măsurile prin relația bancară trebuie să fie finanțate de sectorul bancar și nu de altcineva. E un alt element de dogmă respectat cu sfințenie de toate statele membre și vă promit că nu o să renunțăm la acest aspect. Și apoi altă chestiune foarte importantă menționată uh, influențele politice naționale trebuie să fie minimizate atunci când se rezolvă problema băncilor aflate în dificultate. Încercăm să impunem acest principiu cu insistență pe toate dosarele pe care le avem, inclusiv atunci când discutăm mecanismul unic de rezoluție. Însă nu aș vrea să intru în detalii în această etapă. Doamnă președintă, din partea ALDE, Wolf Klintz. Mulțumesc foarte mult. Mă alătur și eu uh, felicitărilor adresate de colegii mei. Eu am cunoscut mai multe echipe ale dumneavoastră și trebuie să spun că ați reușit să realizați o combinație foarte bună între competență tehnică și angajament personal. Și acest lucru sigur că merită lăudat. Întrebările pe care mi-am propus să le pun au fost deja adresate, așadar m-am gândit la alte două între timp. În primul rând, după părerea dumneavoastră, sunt îndeplinite uh, premisele uh, cu privire la țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene îndeplinite astfel încât ele să participe la Uniunea Bancară sau există vreun pericol astfel încât zona euro să fie integrată mai puternic, dar să apară și o uh, separare între zona euro și restul Uniunii Europene. S-ar putea ajunge la așa ceva? Asta în primul rând. În al doilea rând, s-a abordat deja această um, interdependență între state și bănci în ceea ce privește uh, finanțarea de la stat și obligațiile guvernamentale. Acest lucru dorim să îl depășim. Pe de o parte, BCE-ul oferă în uh, acest moment uh, bani la o politică, bani la o dobândă foarte bună, iar statele investesc în obligațiuni guvernamentale și, de fapt, ajungem la opusul a ceea ce doream să realizăm. Pe de altă parte, avem uh, acest raport cu privire la calitatea activelor, prin care uh, obligațiunile guvernamentale sunt analizate cu un ochi critic. Mulțumesc! Hmm? Uh, ok, uh, of course. Uh... Sigur. Unul dintre principiile Uniunii Bancare, așa cum s-a întâmplat cu mecanismul unic de supraveghere pe care l-am încheiat cu succes. Sigur, acesta nu a fost dosarul nostru, Însă a fost o onoare pentru mine să uh, putem aproba la Ecofinul din octombrie acest mecanism și de asemenea să semnăm acordul reciproc cu BCE-ul, iar Parlamentul European a făcut un schimb de informații în această privință. După cum bine știți, țările care nu sunt în zona euro pot opta pentru a participa la mecanismul unic de supraveghere. Iar mecanismul unic de rezoluție, ca un al doilea pilon al Uniunii Bancare, trebuie să reflecte structura de supraveghere. Asta înseamnă că ele trebuie să fie adaptate și armonizate una la alta propunerile care se referă direct la uh, mecanismul unic de supraveghere, respectiv țările care participă, uh, realizează acest lucru. Vă asigur că majoritatea copleșitoare a țărilor consideră că nu numai de fapt, consideră că Uniunea Bancară nu este doar un produs al țărilor care fac parte din zona euro. Sigur că acestea, acesta a fost începutul, însă, ulterior, se va extinde. Sunt sigur de acest lucru. Iar posibilitățile trebuie să fie create astfel încât uh, țările care nu sunt în zona euro, cel puțin cele care doresc acest lucru, să se alăture Uniunii Bancare, dar, pe de altă parte, și alte uh, bănci din afara și dinăuntrul Uniunii Bancare, din Uniunea Europeană, e bine, acestea trebuie să poată acționa la nivel uh, comunitar. Principiile au fost uh, gândite cu atenție. Acest uh, obiectiv nu este greu de realizat, pentru că există o perspectivă universală, globală a tuturor statelor membre. Nu aș vrea să comentez cu privire la politicile BCE, cu privire la rata dobânzii. Nu sunt autorizat să fac acest lucru. Și nici nu consider că, în calitate de președinte ECOFIN, ar trebui să facă acest lucru. Însă, în ceea ce privește raportul cu privire la calitatea activelor, acesta este prima etapă de implementare a mecanismului unic de supraveghere. Iar acest raport de uh, evaluare a calității activelor uh, va fi realizat în curând, iar 4 noiembrie 2014 vom avea de-a face cu prima evaluare a mecanismului unic de supraveghere. Statele membre, precum și BCE-ul și Consiliul de administrație, Consiliile de Administrație, Consiliile de Supraveghere din uh, statele membre sunt foarte bine pregătite. Raportul privind calitatea activelor nu este singurul exercițiu pe care îl facem, există și testele de stres care vor fi realizate de uh, Uniunea Bancară Europeană. Uh, și nu vreau să mai intru în detaliu, însă trebuie să vă spun că lecțiile pe care le-am învățat în anul 2011, uh, testele de stres uh, realizate ulterior, ei bine, acestea ne-au arătat cum stau lucrurile, iar acest exercițiu va fi încununat mai mult de succes, cel puțin din perspectiva comunicării. Comunicarea în sectorul financiar, după cum bine știți, reprezintă un aspect foarte important. Este vorba despre modul în care vorbești despre bani, nu numai despre bani în sine. Și acest lucru este foarte important pentru funcționarea bună a instituțiilor financiare. Okay, and... Mulțumesc și acum din partea verzilor, Sven. Ești următorul pe lista mea. Nu știu cum am ajuns pe lista dumneavoastră, însă voi adresa o întrebare. În primul rând, Aș vrea să salut tot ceea ce ați realizat până acum. Președinția dumneavoastră a fost foarte eficientă și nu trebuie să măsurăm uh, rezultatele cu privire la fiecare dosar individual. Însă, dumneavoastră ați reușit să uh, treceți prin foarte multe dosare și probabil că știți că mulți dintre colegi nu sunt siguri dacă această tendință va continua și în următoarele luni. Însă, pe lângă aceasta, cred că există o diferență între serviciile financiare, unde avem uh, procedura și puterile normale de codecizie, și celelalte sectoare pe care le-ați menționat și dumneavoastră, fiscalitatea, acum. Dacă este să comparăm rezultatele Consiliului European din mai cu angajamentul puternic uh, care trebuie realizat și dacă este să vă raportul ECOFIN uh, adresat acum Consiliului European, care va începe săptămâna aceasta, la care ECOFIN încearcă să realizeze cu eforturi și să spună că s-au înregistrat progrese mici în Europa. E bine, nu vorbim numai despre economii și fiscalitate, ci este vorba și despre uh, evaziune fiscală, iar rapoartele din fiecare țară, acolo unde v-ați implicat puternic și la care v-ați referit în Consiliul din mai, ei bine, acestea au fost distruse de către negocierile de la Consiliu. Cel puțin există un mare risc din această perspectivă. Eu cred așadar că rezultatul este din acest motiv limitat. Și am o serie de întrebări scrise pentru dumneavoastră, la care am dorit un răspuns în scris. Pentru că și am vrea să știm dacă vom primi până la urmă acest răspuns scris. Același lucru este valabil și cu privire la viitorul euro, zonei euro. Dacă este să privim care sunt angajamentele care au fost asumate și cât de puțin am obținut până acum, pentru că aceste lucruri s-au bazat pe angajamentele uh, președinției anterioare. Vă amintiți poate că Van Rompuy împreună cu Barroso și Draghi au semnat astfel de angajamente, dar foarte puține lucruri s-au realizat, uh, lucruri care erau prevăzute pe agenda. Acest Consiliu uh, discută numai despre CCI, dar realizările au fost foarte puține. Sigur, nu este responsabilitatea dumneavoastră. Uh, era vorba despre Eurogrup și dumneavoastră vă veți alătura acestui club abia pe viitor. Însă, noi putem vedea cât se poate de clar că au existat uh, puteri de codecizie, că ați reușit să faceți o treabă bună, însă, acolo unde nu a existat uh, puteri de plină de codecizie, acolo unde Consiliul în continuare blochează uh, consensul, fie că este vorba despre guvernanța economică în zona euro sau dacă este vorba despre fiscalitate, ei bine, aici uh, rezultatele sunt ceva mai limitate. Și trebuie să spun că sunt îngrijorat că s-au înregistrat așa puține progrese la ECOFIN cu privire la toate dosarele uh, pe fiscalitate și impozite. De asemenea, mă interesează cum vedeți modul în care se dezvoltă, cel puțin în ceea ce privește mecanismul unic de rezoluție, uh, lucrurile. Ministrii Importante sunt și procedurile uh, regulate, dar în afara acestora, cum stau lucrurile? Domnul ministru, mulțumesc, permiteți-mi să încep cu începutul. Sigur, aveți dreptate. Progresul cu privire la aspectele de fiscalitate nu sunt atât de impresionante uh, cel puțin nu la fel ca cele realizate în domeniul serviciilor financiare. Există multe motive și cauze pentru aceasta. Nu sunt de acord cu dumneavoastră că nu s-au înregistrat progrese. Au existat progrese. Însă, aveți dreptate, trebuie să obținem unanimitate în ceea ce privește fiscalitatea și acesta nu este întotdeauna posibil de obținut. Sigur că mai poate exista și un alt obstacol, și anume ciclurile politice ale diverselor state membre care nu coincid. În acest semestru am avut două țări unde un ciclu politic s-a încheiat și celălalt ciclu politic nu a început imediat. Poate că și acesta este un motiv în plus pentru care directiva cu privire la economii s-a blocat. În ciuda discuțiilor intense și a deliberărilor intense care au avut loc uh, de multe ori la ECOFIN. Însă, în ceea ce privește TVA-ul, am uh, înregistrat progrese semnificative. Nu toate dosarele au fost încheiate. Cred că, pe parcursul președinției Elene, se vor mai înregistra progrese pe marginea acestor dosare. De multe ori, în sectorul fiscalității, multe aspecte sunt complicate din punct de vedere tehnic. Deci, avem nevoie de consultări tehnice cu privire la multe dintre puncte. Am subliniat de multe ori și sunt bucuros că modul de înțelegere s-a schimbat, mai ales cu privire la schimbul automat de informații. Însă, am primit întrebările dumneavoastră și uh, vom răspunde la ele cât de curând în scris. De acest lucru sunt cât se poate de sigur. În ceea ce privește guvernanța economică, sunt, nu sunt deloc de acord cu dumneavoastră. Aici s-au înregistrat progrese. Sigur că ne-am fi dorit să existe regulamente sau uh, acte juridice cu privire la coordonare sau coordonarea exante a rapoartelor, însă nu este atât de simplu. Pe de altă parte, avem semestrul european, care este deja al patrulea, însă este în continuare un program nou. Avem TUPAC, care a început să fie implementat acum uh, câteva luni și avem o primă evaluare a bugetului țărilor din zona euro, iar procedurile semestrului european de anul viitor au fost deja convenite și ele vor fi diferite față de anul 2013. Pe de o parte, ele sunt ceva mai informative și cred că nu sunt mai complicate aceasta a fost o altă idee care a fost vehiculată pe timpul președinției noastre și anume să nu complicăm lucrurile, dar să putem obține informații mai multe și mai utile. Acest semestru european să nu devină ceva formal, pentru că s-ar fi putut întâmpla și așa ceva. De aceea cred că um, vom culoage roadele, însă nu mâine sau până la Crăciun, ci atunci când vom discuta despre programele de reformă națională, despre convergență și uh, rapoartele de stabilitate, uh, în primăvară, E bine, atunci veți observa o diferență față de ceea ce s-a întâmplat până atunci. Veți putea compara raportul cu privire la mecanismul de alertă al anului acesta cu cel de anul trecut și veți putea observa diferența. Este o diferență semnificativă. Acest raport este mult mai profund și mai detaliat. Cred că acesta este un mod bun de a merge înainte. Este o abordare pas cu pas și, sigur, ne-am fi dorit poate să avem uh, acte juridice menționate deja adoptate. Nu le avem, însă, ideologic, în mintea noastră, am înregistrat uh, progrese bune pe această direcție. Iar în ceea ce privește Eurogrupul, sunt foarte bucuros. Am fost primul președinte al ECOFIN din istorie, care provine dintr-o zonă non-euro, care a participat la aceste reuniuni, la discuții pe probleme specifice. Au existat de multe ori puncte pe ordinea de zi unde mi s-a cerut să fiu prezent și cred că acest lucru a dus la o coordonare a eforturilor între Eurogrup, care are o componență specifică descrisă în tratatele europene, și ECOFIN ca Consiliu de Ministri, ceea ce a dus la o eficiență mai mare a discuțiilor. Acest lucru a fost util și pentru mine și uh, avea aștept să revin acolo, poate în septembrie anul viitor, însă pornind de la un temei juridic cu totul diferit aștept cu nerăbdare și privesc cu optimism spre viitor. Însă, cred că toate informațiile sunt la Consiliu, acolo se poate coopera și se pot produce idei bune. Acest lucru este valabil și pentru reuniunile pe care le-ați menționat. Doi, trei, patru miniștri sau mai mulți E bine, aceasta este o practică foarte utilă de ajustare a pozițiilor, pentru că dacă ne reunim toți 28, există un mare risc de a nu obține niciun fel de rezultate. Așadar, a fost punctul meu de vedere și poziția mea uh, încă de la bun început, din ianuarie a acestui an, să mă angajez în uh, relații personale cu toți colegii. Cred că acest lucru a dus la roade bune în multe cazuri și am avut multe consultări bilaterale, multilaterale cu mulți dintre colegii mei. Cred de asemenea că așa ar trebui să fie pregătite luările de decizii. Însă, toate grupurile și toate discuțiile bilaterale pe care le-am avut, de asemenea multilaterale, ei bine, la toate acestea am căzut de acord că deciziile sunt luate la masa ECOFIN. Deciziile juridice, legale, actele juridice acestea sunt uh, luate la Ecofin și nu altundeva. Și eu îmi mențin această poziție. Și cred că colegii mei înțeleg foarte bine și sunt de acord cu mine în această privință. Mr. Uh, uh, Minister, I've got a few concrete questions. First of all, the question Domnule ministru, am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește Uniunea Bancară. Cine hotărăște dacă e nevoie să se treacă la rezoluția unei băci? Mecanismul, um, Consiliul de Administrație sau Ecofinul sunt cei care iau decizia? În ceea ce privește uh, unui um, sistem de oprire sectorial există așa ceva, însă cred că acesta va conține doar 55 de miliarde de euro până în 2025 sau 2028. Și uh, asta e destul de târziu uh, dacă așteptăm până când una sau două din băncile mari au probleme. E ca și cum ai fi o unitate de pompieri fără uh, apă. Cum facem până la urmă cu acest backstop? Avem uh, fonduri uh, naționale, europene sau la nivelul mecanismului unic? E foarte important să știm acest lucru pentru că vrem să protejăm contribuabilii, dar uh, uh stratul acesta de backstop sectorial e așa de mic încât va trebui să apelăm la fonduri publice până la urmă. Și o ultimă întrebare, ne puteți spune ce părere aveți despre separarea dintre activitățile de uh, retail și de investiții în uh, domeniul bancar, acea numită regulă de focalizare? Da, ați pus o serie de întrebări concrete pentru care însă nu am răspuns sau la care aleg să nu răspund din punct de vedere etic, având în vedere că sunt președintele Ecofin. Nu pot răspunde la multe dintre întrebările dumneavoastră, însă am convenit asupra unui principiu în ceea ce privește oprirea proceselor care trebuie să fie finanțate de la nivelul serviciilor bancare sau serviciilor financiare sau sectorului bancar. Prima sursă este întotdeauna sectorul privat. Acesta trebuie să acopere costurile deciziilor de restructurare pentru instituțiile financiare. Prima sursă, prin urmare, este întotdeauna sectorul privat o soluție privată sau o recapitalizare, vânzare și așa mai departe. Ierarhic vorbind, a doua sursă este reprezentată de resursele naționale ale statelor membre și doar în a o a treia etapă se poate ajunge la fonduri europene. Sigur că detaliile referitoare la cine ia hotărârea, cine, unde, pentru ce plătește. Aceste chestiuni țin de uh, regulamente specifice, nu mecanismul unic. Uh, BER și SRM poate că ar trebui să răspundă. În BRD avem deja un răspuns. Cine rezolvă problema? Autoritățile naționale de rezoluție și pentru mecanismul unic în Uniunea Bancară uh, nu avem un răspuns concret, dar va fi o propunere și o veți afla în trialogul cu Parlamentul European. În ceea ce privește ultima întrebare, separarea activităților de retail și de investiții, nu există deocamdată o propunere juridică din partea Comisiei în acest sens, așa că nu prea am ce să comentez aici deocamdată. Berhard Palt acum. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru. Și eu vreau să vă felicit pentru și să vă mulțumesc pentru munca prestată de dumneavoastră pe timpul președinției lituaniene. Ați făcut o treabă excelentă și mă refer aici și la dosarele pe care le-ați menționat deja, Omnibus 2. După mulți ani de negocieri am putut să le încheiem și în această privință chiar merită să vă mulțumim. Am trei întrebări pe care aș dori să vi le adresez astăzi. Pe de o parte, s-au obținut multe rezultate pe parcursul președinției lituaniene. Zece dosare probabil că vor fi încheiate per total. Iar întrebarea mea este ce credeți care sunt dosarele cele mai importante, dosare legislative în următorii ani de care se va ocupa Uniunea Europeană, respectiv zona euro, în următorii ani. Pe de altă parte, dumneavoastră sunteți uh, ministrul de finanțe din Lituania și doriți uh, în curând să uh, aderați la moneda euro, lucru pe care îl salut în mod special. Puteți să faceți câteva comentarii, câteva observații cu privire la situația generală a monedei euro. Care sunt provocările la care să se aștepte moneda euro anul viitor? Iar ultima întrebare se referă la taxa pe tranzacții financiare și aș vrea să știu cum apreciați în acest moment procesul cu privire la această taxă pe tranzacții financiare și introducerea ei în Uniunea Europeană. Vă rog să vă referiți pe scurt la cele trei întrebări. Vă mulțumesc. Ei bine, în ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare referitoare la dosarele importante din sectorul financiar, cred că am avut niște discuții foarte interesante pe durata ecofinului informal din septembrie. Nu s-au luat hotărâri atunci, însă s-au deschis anumite căi de urmat către viitor pe care le-am discutat și care par, păreau să fie foarte importante. Una dintre întrebări se referea la arhitectura sectorului financiar în Europa pe viitor. Încă mai sunt multe de făcut, în ciuda dosarelor tehnice care încă sunt în discuție și care trebuie să fie, cred eu, finalizate, la un anumit moment. Am încercat să înțelegem mai exact cum ar trebui să arate sectorul financiar. Asta este o întrebare la care Europa trebuie să răspundă cât de curând. De exemplu, investițiile pe termen lung Chestiunea care a, a fost moștenită deja la președinția irlandeză a fost discutată la ecofinul informal de la Dublin din aprilie, sub președinția irlandeză, a dat naștere la multe idei cu privire la modul în care ar trebui să fie restructurat sectorul financiar în Europa ca să nu mai depindă chiar așa tare de sectorul bancar. După cum știți, în mare măsură, Uh, creditele către companii europene vin din sectorul bancar, 80-85%, pe când în Statele Unite lucrurile sunt invers, 75 până la 80% din finanțare vine de pe piața de capital. Și cred că trebuie să încercăm să obținem mai mult de pe această piață de capital și în Europa, pentru că s-ar putea să fie util și să ajute la scăderea riscului care se concentrează acum la nivelul sectorului bancar. Uniunea bancară poate ajuta la acest lucru, dezvoltarea piețelor de capital și diferite metode alternative de finanțare pe termen lung a companiilor. S-ar putea dovedi utile toate acestea. Apoi, avem pe de altă parte IMM-urile. Există 27 de milioane de șomeri și 23 de milioane de IMM-uri la nivel european. Dacă putem crea condițiile pentru ca fiecare IMM să angajeze cel puțin unul dintre acești șomeri, problema s-ar rezolva. Sigur că asta este doar o speculație, dar totuși IMM-urile au nevoie de resurse sub formă de credite și încă foarte tare și uh, pe măsură ce încrederea în piețele financiare crește, ar putea și ele să aibă un acces mai bun la finanțare. Pentru asta însă e nevoie de noi instrumente. Și acestea sunt două dintre cele mai importante căi pe care trebuie să le urmăm pe viitor. Și Există multe chestiuni importante în discuție în acest sens și multe inițiative relevante încep să se contureze. În ceea ce privește uh, provocările pentru zona euro, principala problemă, nu doar pentru zona euro, ci pentru întreaga economie europeană, este baza de creștere, care este mai mică decât baza de creștere a Statelor Unite. Pe durata întâlnirilor din această toamnă din Washington, Uniunea Europeană nu a fost criticată ca element de noutate în discuție, deci n-a fost criticată din punct de vedere economic, însă Da, totuși a fost un subiect care a fost adus în discuție. Uh, creșterea pare să se relanseze, uh, se pare că am ajuns la o situație stabilă pe pozitiv, dar trebuie totuși să îmbunătățim situația economică în Europa. Pentru țara mea, uh, aceasta este una dintre priorități și unul dintre motivele pentru care ne-am străduit să intrăm în zona euro este că credem cu adevărat în moneda unică europeană și unul dintre argumentele pentru zona euro este faptul că zona euro s-a descurcat singură să iasă din această criză. Deci dispune energie intern, de energie internă necesară pentru a depăși crizele cu care se confruntă. Și sunt de părere că da, se va confrunta cu dificultăți pe viitor, în această zonă euro, dar am văzut că poate să le facă față în mod autonom. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, s-au înregistrat progrese tehnice, dar, sincer vorbind, avem o procedură de cooperare consolidată între 11 țări și pozițiile continuă să fie destul de divergente între cele 11 țări cu privire la viitoarea formă acestei taxe pe tranzacții. Și cred că în primăvară se vor înregistra noi progrese. Colegii mei care vor asigura următoarea președinție o să vă dea mai multe detalii în acest sens. Mulțumim! Am început lucrările la ora 9 și jumătate, nu la 9, așa că mai prelungim discuția cu domnul ministru. Vanar Maletici din, par, Maletici din partea PP-ului. Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam ministra i čestitam i zahvaljujem. Mulțumesc, doamnă președinte, vreau să-i urez bun venit uh, domnului ministru și să îl felicit pentru președinția de succes pe care ați avut-o în multe domenii, în special consolidarea Uniunii Euro- eh, Economice și Monetare, adoptarea bugetului, cadru financiar multianual, noi orientări la domeniul eh, coeziunii, strategii macroregionale, multifinanțare și așa mai departe. Am discutat în detaliu aspecte care țin de accesul IMM-urilor la creditare, și uh, ați subliniat importanța acestui fapt în răspunsurile pe care ni le-ați dat. Lucrurile nu sunt la fel în toate statele membre, mai ales în ceea ce privește rata dobânzii. Lucru care dă naștere la condiții inegale pe piața unică. Nu toate statele, nu toate IMM-urile se regăsesc în aceeași poziție. Cum vedeți o posibilă soluție la această problemă, nu doar în zona euro, ci și în afara zonei euro. Asta ca prima întrebare. A doua întrebare importantă care are legătură cu semestrul european. Am discutat acest lucru cum să implementăm cu succes recomandările care vin din partea semestrului european, cum să ne asigurăm că acestea sunt puse în aplicare. Din analiză rezultă că doar două state membre au implementat recomandările și alte câteva state au implementat o parte a recomandărilor. Cum percepeți deci această chestiune din perspectiva implementării recomandărilor? Credeți că nu sunt suficient de clare? Nu sunt suficient de detaliate? Ce ar trebui să se modifice? A treia întrebare are legătură cu experiența prin care a trecut țara dumneavoastră în ceea ce privește procedura privind deficitul, excesul de deficit ați inițiat această procedură, ați luat o serie de măsuri la nivelul veniturilor și cheltuielilor și în ceea ce privește cheltuielile, o măsură constă în reducerea transferurilor în cel de-al doilea pilon al pensiilor. Am vrea să ne spuneți dacă în Lituania v-ați gândit la eliminarea celui de-al doilea pilon și cum evaluați efectul transferurilor asupra reducerii deficitului. A ajutat la reducerea acestui deficit? Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Vreau să spun că eu sunt aici în calitate de președinte ECOFIN. Poate că am confundat puțin lucrurile. Nu cred că ar fi chiar corect uh, să discutăm chestiuni care țin de politica internă lituaniană. Așa că îmi cer scuze că nu o să vă răspund la asta. Putem discuta personal, dar nu o să fac uh, în public uh, acest gen de declarații. Întrebarea pe care mi-ați pus-o, una foarte importantă, se referea la accesul IMM-urilor la credite. În acest caz, ratele dobânzilor reprezintă un factor extrem de important care împiedică într-adevăr accesul unor IMM-uri la credite. Un alt factor extrem de important este posibilitatea de a obține ceva de la bănci, având în vedere că băncile nu mai vor să își asume riscuri. Prin urmare, nu o să vă împrumute bani dacă nu sunt convinși că planul de afaceri va funcționa. Însă, IMM-urile reprezintă o parte foarte importantă a economiei noastre și din această perspectivă trebuie să ne asigurăm că există instrumente care să uh, atenueze oarecum această problemă, acest neajuns al sistemului. Inițiativa Băncii Europene de Investiții și a Comisiei Europene de a structura o serie de instrumente de Uh, gestionare financiară, de inginerie financiară, cum ar fi capitaluri de risc și așa mai departe, care să fie combinate cu fonduri structurale din bugetul european în acest sens. Deci e vorba de fonduri publice cu garanții, fonduri private cu garanții publice care să acopere o parte din riscurile percepute de creditor. Asta ar fi o soluție. Și ce am reușit să facem a fost să încadrăm oarecum uh, dispozițiile juridice în regulamentul relevant pentru a permite statelor membre să folosească ele singure aceste instrumente. În Lituania vom folosi astfel de instrumente. Unul dintre sloganele pe care le prezentăm la întâlnirea, le-am prezentat la întâlnirea ministrilor din Vilnius, informală pe coeziune. Un slogan foarte important a fost mai bine investim decât să cheltuim mai bine. Investiții mai degrabă decât o mai bună cheltuire a banilor. Și asta cred că este calea de urmat. În ceea ce privește recomandările pe durata semestrului european, chestiunea este una importantă. Discuțiile liderilor noștri la întâlnirea din uh, decembrie, care va avea loc în câteva zile. Se va face o evaluare comună a semestrului european anterior și trebuie să uh, ne gândim la niște recomandări concrete Există recomandări generale care se aplică tuturor țărilor și câteva mai specifice pentru anumite țări. Both. În opinia mea avem nevoie de ambele, generale și mai clar definite, mai specifice. Însă de ce e nevoie în realitate o analiză concretă a modului în care aceste recomandări au fost efectiv traduse în realitate în respectivele state membre? Uh, cazul, desigur, e ideal să scrie o recomandare, anul viitor să fie pusă în aplicare. În realitate e foarte greu să realizezi așa ceva. Anumite recomandări vor fi repetate iar și iar pentru un anumit stat membru, an la rând sunt lucruri unde progresele sunt importante, nu neapărat de realizarea unui obiectiv specific, ci progresele în general, în materie de reducerea șomajului, să zicem, uh, reducerea deficitului și așa mai departe. Cred că vom avea un plus de claritate în cadrul semestrului de primăvară sub președinția greacă. Când am spus că mai avem timp la dispoziție, vorbeam de întrebările din lista existentă, nu pentru a permite unor noi intervenienți. O să văd ce pot face. Din partea SND, Peter Simon. Domnule președinte, și eu îmi amintesc uh, de discuția pe care am mai avut-o. Vă aflați în același loc uh, după prima reuniune a ECON și atunci vă întrebam dacă există vreo șansă de a încheia în acest mandat cea de-a treia parte a Uniunii Bancare. Era vorba despre asigurarea depozitelor. Ei bine, doresc să vă mulțumesc uh, de angajamentul de care ați dat dovadă, de modul în care ați lucrat și de colaborarea foarte bună cu uh, Parlamentul și eu sper și cred că avem șanse, chiar dacă pozițiile nu sunt uh, întotdeauna compatibile, să putem încheia această procedură în această seară la trialog. Am reușit să eliminăm multe obstacole din calea noastră, obstacole despre care nimeni nu ar fi crezut că vom reuși să le îndepărtăm în așa un timp scurt și sper ca și dumneavoastră că vom reuși în această seară să parcurgem ultima parte a acestui drum. Vă mulțumesc încă o dată pentru această colaborare, o colaborare care, pe care nu am mai trăit-o până acum. Doresc însă să uh, mai adresez o întrebare, o întrebare de perspectivă, pornind de la același dosar, dar extrapolând. Observ că rolul pe care am dorit să-l conferim uh, Uniunii Bancare Europene, respectiv autorității bancare europene, și modul în care a evoluat aceasta sunt uh, două direcții complet diferite. Uh, când am creat aici autoritățile de supraveghere, am avut anumite așteptări. Iar acum, observ că la fiecare ocazie potrivită, la Consiliu, și spun asta gândindu-mă la textul la care lucrez eu, constat cu privire la acesta și cu privire la garantarea depozitelor că lucrurile sunt uh, simplificate foarte mult. Apare mereu o, o propunere a Comisiei uh, care este redusă puternic de cele mai multe ori. Lucrurile sunt uh, reduse sau sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Lucru care mă îngrijorează, pentru că niciodată nu m-am gândit că autoritatea europeană bancară va, se va transforma în așa ceva. Am considerat că va fi o autoritate, deci că va avea autoritate. Cum considerați în perspectivă că va evolua EBA? Cum se va dezvolta ea? Va ajunge la un anumit nivel de autoritate? Uh, well, uh, first of all, uh, uh, I must also. Uh... În primul rând, și eu vreau să vă mulțumesc pentru acest spirit de cooperare de care ați dat dovadă pe parcursul întregului semestru. Din punctul meu de vedere, cooperarea a funcționat minunat, mai ales când e vorba de relația cu Comisia ECON. Acum, în ceea ce privește rolul EBA, este o instituție deosebit de importantă Însă, sigur, nu e neobișnuit ca atribuțiile să fie transferate de la o instituție la alta. Cred că în sectorul bancar, și mai ales în regulamentul care se referă la acesta, deci, în sectorul bancar, în special, nu am ajuns încă la o stare de stabilitate. Prin urmare, atribuțiile încă se mai transferă, mai circulă. Or, după ce va intra în vigoare mecanismul unic de supervizare, sistemul actual de analiză activelor combinat cu testele la stres și mai apoi cu acest mecanism unic de supervizare, deci tot acest pachet <clears throat> va funcționa altfel. Vom desemna conducătorul acestui organism de supervizare, se fac deja angajări acolo, se fac planuri strategice, însă mai rămân multe de făcut în anul ce vine. Cam într-un an, să zicem în decembrie 2014, va fi mult mai clar cine ce atribuții are. Acum e de așteptat să vedem o astfel de situație relativ schimbătoare, însă lucrurile se vor pune pe picioare la timp. Și ultima întrebare, domnul Marino Baldini. să fie o cestită čestitati. Doream să îl felicit pe domnul ministru pentru activitatea depusă și pentru succesele obținute, deci felicitări, domnule ministru. Date fiind progresele făcute pe plan financiar, vreau să întreb care sunt, în opinia noastră, avantajele și rezultatele obținute de Lituania pe parcursul acestei președinții. A avut Uniunea mai mult de câștigat, sau nu? Probabil Lituania, simbolic vorbind, a dat mai mult decât a primit. Sau probabil nu e o întrebare relevantă. Aș vrea să vă felicit pentru măsurile de marketing luate. Membrii secretariatului poartă niște cravate foarte frumoase astăzi, ca și domnul ministru. Eu mi-am lăsat-o pe a mea în Croația Știți, cravata vine din Croația, în realitate, și mi-ar fi stat bine cu astfel de cravată ca dumneavoastră astăzi. Uh, this is a, the best final question. Sharon, uh, e cea mai bună întrebare de încheiere pe care mi-aș putea o dori. Din nefericire, domnul Langen s-a întors, așa că să mai fie o întrebare finală. Bun, ca să vă răspund, Mă bucur că la 1 iulie Lituania și-a asumat președinția Consiliului și tot atunci Croația s-a alăturat familiei noastre care a ajuns la 28 de membri. Și ca să vă răspund la întrebare, ca în orice familie, nu întreb rudele dacă ai dat mai mult sau ai câștigat mai mult. E o familie. Și o viață de familie aici. A fost cea mai bună experiență din viața mea de politician, ca să fiu sincer, uh, și o experiență legată de acest sentiment real de familie. Nu e vorba de o cooperare la nivel formal între state suverane. Așa ceva poate fi perceput eventual din afară, se aplică multor organizații internaționale, dar la noi e o familie și există un sentiment clar de familie. Și pentru mine și pentru țara mea acesta este lucrul cel mai important. Deci vă mulțumesc pentru întrebarea pusă și sunt de acord, cravatele sunt trăzne. Și acum, ultima, ultima întrebare, domnul Lange. Äh, ich darf äh, den Eindruck, den die Kollegen Mulțumesc, domnule ministru. Confirm și eu aceeași impresie pe care au confirmat-o colegii mei. În această jumătate de an ați reușit să încheiați uh, niște dosare, ați lucrat excelent. Eu uh, sunt membru de 19 ani jumate la Parlamentul European și acesta este unul dintre puținele momente în care putem uh, formula cu convingere cuvinte de laudă. Dumneavoastră ați venit aici în calitate de președinte ale COFIN. În această după-amiază, pe la ora 15, domnule Asmussen va fi numit uh, secretar de stat în Germania. Va primi această numire uh, în guvernul federal. El a fost uh, luni aici și a, adresat, a dorit să adreseze o scrisoare Ecofinului solicitând ca această funcție să fie ocupată de altcineva și spunând că acest loc va deveni vacant această scrisoare va fi prezentată la ECOFIN și în felul acesta va fi inițiată o procedură cu privire la ocuparea uh, acestei funcții. La ultimele trei numiri am discutat uh, foarte mult uh, despre faptul că numărul femeilor este prea scăzut, ceea ce a dus la faptul că domnul Mersi nu a dorit să-și schimbe Sexul așadar a trebuit să mai aștepte ceva timp până să fie numit. Acum domnul Asmussen, uh, care a fost uh, numit pentru 8 ani uh, ca reprezentant în Consiliul respectiv, e bine, nu au trecut bine doi, nici 2 ani și aș vrea să mă întreb dacă considerați că trebuie calculele să se desfășoare rapid, precum a spus domnul Draghi, respectiv ca Germania să obțină un posibilitatea de a face o propunere. Poate că nu doriți să răspundeți, însă săptămâna viitoare cu siguranță vă va preocupa acest subiect și veți avea de-a face cu el. Mulțumesc! Uh, well, uh, of course, uh, thank you for the question. Uh, I wish... Mulțumesc pentru întrebare. Îi urez toate cele bune lui Ior, cu care am cooperat, uh, care au colaboră foarte bine la Ecofin. <clears throat> Deci îi dorim succes pe viitor. e social-democrat ca și mine și acest aspect este important. Însă, în ceea ce privește procedurile avute în vedere pentru viitor, mă tem că nu pot să vă răspund în termeni concreți la întrebare. Mulțumim! Cred că pe durata actualei legislaturi s-au realizat multe recorduri la ECON în materie de număr de dialoguri tripartite, legi adoptate și așa mai departe. Un altul va fi numărul de persoane pe care le-am numit la Banca Centrală Europeană. Să sperăm, prin urmare, că acest uh, rată de schimbare rapidă a personalului de acolo nu o să continue. Sperăm că și realizările pe care le-am făcut împreună să fie un record în materie de muncă legislativă. Domnule ministru, vă mulțumim pentru tot, vă mulțumim pentru răspunsurile date, mulțumim personalului dumneavoastră. Sigur, eu am participat la toate dialogurile tripartite și știu foarte bine că personalul dumneavoastră se descurcă de minune și, într-adevăr, fac cinste țării pe care o reprezentați. <clears throat> Cer scuze, Sharon, spune domnul ministru, doar un cuvânt Dați-mi voie și mie să, să intervin aici și să mulțumesc în mod personal doamnei Sharon Bowles pentru această relație atât de fructoasă și de încurajatoare. Personal vreau să-ți mulțumesc, Sharon, pentru cele făcute. Mulțumesc și eu, spune doamna președintă. Da, un cadou. Thank <laughs> you. Uh, for, those of you who don't know, we probabil nu știți, dar uh, noi avem antecedente uh, remarcabil de similare în fizica solidelor, suntem specializați amândoi. Așa că acum am să-i dau cuvântul lui Pablo, el preia președinția ședinței pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi. Eh, días eh, a todos. Pasamos al siguiente punto del día. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Examinarea unui proiect de raport privind comisioanele interbancare. Eu am onoare de a fi raportor pe acest dosar. O să avem o dezbatere comună aici, în care o să abordăm și punctul următor, serviciile de plată, raportor Diogo Feio. Așa că aș propune să prezint eu raportul meu, apoi Diogo Feio prezintă pe al său, după care întrebări și răspunsuri pe ambele rapoarte. Am să încep eu prin a prezenta proiectul meu de raport, Așa că, iată, sunt președinte de ședință și raportor. Dar, oricum, mergând mai departe. Scopul principal al acestui proiect de raport acoperă patru obiective principale. În primul rând, transparență. Avem nevoie de un mecanism de plăți care să fie mai transparent și sunt sigur că acest raport, dacă e adoptat, va îndeplini acest deziderat. dacă rezolvăm chestiunea comisionului interbancare, va exista un efect de repercusiune asupra costurilor cu cardurile de credit și așa mai departe. Nu știu că inițial raportul avea acest obiectiv, dar am reușit, iată, să introducem această dimensiune a transparenței. Clienții știu ce plătesc atunci când folosesc un card de credit. Al doilea scop este întărirea pieței interne. Prioritatea e esențială nu doar pentru acest raport, ci pentru orice raport legislativ. Permanent trebuie să încercăm să întărim piața internă. În al treilea rând, Odată ce acest raport intră în vigoare și raportul domnului Feia intră în vigoare, firmele ar trebui să fie stimulate să promoveze inovarea. E nevoie de inovații în acest sector al plăților. Și în ultimul rând, trebuie să asigurăm o protecție mai bună pentru consumatorii noștri. <clears throat> Comisia nu a oferit justificări suficiente pentru propunerea făcută, nu există niciun studiu de impact care să demonstreze că aceste propuneri, într-adevăr, vor aduce avantajele dorite pentru toți cei vizați. Consider, prin urmare, că se impune o evaluare minuțioasă a posibilor efecte ale acestor propuneri în fiecare stat membru. Sigur, suntem cu toții conștienți de faptul că un numărul utilizatorilor de card de credit diferă de la un stat membru la altul, chiar și numărul relativ și nu vrem să avem efecte opuse celor conturate în propunere. Ideea e să creștem numărul cardurilor de credit utilizate în Europa. Deci vrem ca această nouă legislație să garanteze același lucru în toate statele membre și anume o creștere a volumului utilizării cardurilor de credit. Există și o serie de chestiuni pe care le consider a fi mai spinoase și aici vreau să aud și opinia dumneavoastră și a comisiei. De exemplu, în raportul meu am vrut să subliniez acele chestiuni care încă sunt oarecum în litigiu. Aici va trebui să găsim o soluție mai simplă. Și în acest raport am încercat să propun o serie de soluții în acest sens. Sigur, sunt deschis la ideea de a lucra împreună cu dumneavoastră în căutarea unor soluții alternative, inclusiv alternative pentru cele propuse de mine. Articolul 1, domeniul de aplicare. În propunerea comisiei se vorbește de excluderea mecanismelor care implică terți la articolul 7, o separare a mecanismelor de plată și unitățile de procesare. Asta se opune ideii de echitate și de acces egal. Apoi, Ideea că toate mecanismele să fie puse pe același plan și să permită și crearea unor noi piețe, consolidând în același timp introducerea de noi tehnologii. Articolul 3 și 4, apoi, comisiunile interbancare propriu-zise. Aici e centrul de greutate al raportului. Însă, cred că mai trebuie să discutăm comisioanele propuse trebuie să le discutăm mai în detaliu, pentru că vrem să ne asigurăm că în acele state membre unde numărul utilizatorilor de carduri e mai mare în raport cu altele, sau în, în, mai mic decât în altele, în acele țări comisioanele interbancare nu vor trebui să descurajeze recursul la cărți de credit. Deci comisioanele interbancare n-ar trebui să fie un obstacol în calea dezvoltării pieței cardurilor de credit. Asta în statele membre în care volumul utilizării cardurilor de credit nu se compară cu cel din alte state membre. Deci nu vrem să fie mai puțină inovare, mai puține investiții din cauza acestor comisioane. E nevoie de flexibilitate, aș spune, atunci de vorba de limitele impuse acestor comisioane. Va trebui să avem o medie ponderată și nu o limită absolută, așa cum își propune comisia. Sigur, nu e soluția perfectă. E soluția propusă de mine în momentul actual. Sunt gata să ascult uh, opiniile dumneavoastră, să vedem ce alternative mi-ați putea propune. Însă consider că propunerea mea ne va permite să diferențiem între diferitele sectoare, între diferitele sectoare definite de factori de risc diferiți și ne va permite să includem noi tehnologii și să avem mecanisme de plată mai sigure. Cam asta ar fi chestiunile principale, însă sigur urmează să discutăm aceste teme, să vedem ce se poate face și aștept cu nerăbdare să aud opinia diferiților raportori din umbră. Asta ar fi practic centrul de greutate al întregului raport. <clears throat> Articolul 2, redefinirea tranzacțiilor transfrontaliere. Aici am o serie de îndoieli pe marginea definiției respective. Nu știu ce efect o să aibă această definiție mai precis. Uh, Există și o serie de posibile dezechilibre pe piața internă cauzate de aceasta. Am putea eventual reveni la devenția anterioară ca piețele să nu fie afectate pe parcursul acestor 22 de luni perioade de tranziție. Articolul 2. Eh, redefinirea plăților prin card de debit, card de credit. Cred că poate fi îmbunătățită propunerea comisiei aici. Trebuie să garantăm că definițiile de aici sunt aplicabile, clare, pentru utilizatorii de peste tot din Uniunea Europeană, atunci când e vorba de separarea mecanismelor și entitățile de procesare plus interoperabilitate, articolul 7 Cred că se cer cam multe aici. Să vedem care este și temeiul juridic. Putem avea o definire operațională, însă fizic vorbind, nu știu cum se va putea face astfel de defalcare. Va trebui să existe o diferențiere funcțională, cel puțin, între cele două componente ale activității. Trebuie să ne asigurăm că prestarea unui tip de serviciu nu este condiționată de existența celuilalt. Apoi discriminare teritorială și noi procese. Eu cred că și asta e important pentru noile mecanisme de plată. Unitățile de procesare trebuie să garanteze că mecanismul este interoperabil din punct de vedere tehnic cu cele echivalente din Uniunea Europeană și, prin urmare, cred că e important să avem o perioadă prevăzută mai lungă decât cea preconizată în prezent pentru a le permite acestor operatori să pună în aplicare noile, noi parametri. Apoi, articolul 8, acel co-budging. Aici cred că uh, uh, mergem împotriva intențiilor inițiale. Uh, trebui, e, e vorba de reducerea stimulentelor uh, care ar încuraja recursul la carduri de credit. <clears throat> Metoda preselectivă de plată, ai de ales între diferitele mărci de fiecare dată când faci o plată, nu, asta nu va duce la eficiență, chiar din potrivă, va provoca complicații pentru utilizator și ar putea duce chiar la erori Prin urmare, acestea sunt îndoielile mele în legătură cu acest articol. Mai sunt și alte mecanisme de plată, telefoane mobile și așa mai departe. Cred că trebuie să facem distinția între plata cu un card de credit, cu un dreptunghi de plastic, și când faci plata cu altfel de instrumente, cum ar fi, de exemplu, telefonul mobil. Scopul, prin urmare, e acela de a ușura viața consumatorilor. Și asta trebuie să facem, trebuie să redefinim, să evaluăm diferitele posibilități aici. Articolul 10, <coughs> reguli privind cardurile. În propunerea comisiei se presupune obligația de a accepta toate aceste carduri. Onorarea tuturor cardurilor. Dacă rămânem la această propunere, consumatorii se vor pomeni că nu le se acceptă cardurile atunci când încearcă să facă o plată. Pentru că dacă ai un anumit tip de card, acceptat de un magazin și tu ai un alt logo pe cardul tău, nu se poți să-l folosești. Deci asta va duce la o diminuare a încrederii consumatorilor. Ar putea deveni mai dificil să utilizezi cardul, așa că nu vrem să facem așa ceva. Aici sunt uh, deschis la o soluție de compromis. Să nu uităm că scopul e acela că atunci când un consumator intră în magazin, să știe că dacă vede acolo sigla cardului și a acceptat că ei pot folosi acel card. Eu encontrado en el informe del cual Acestea au fost problemele identificate de mine în raport am propus o serie de soluții. Înțeleg că acestea pot fi îmbunătățite, sunt doar niște idei preliminare și aștept cu nerăbdare să vedem ce aveți dumneavoastră, raportorii din umbră, să îmi propuneți și restul colegilor. Mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Acum îi dau cuvântul lui Diego Feiu. Am avut plăcerea de a lucra împreună cu el pe aceste dosare. Eu queria começar eh, pelo teu fim e dizer que Mulțumesc. Doresc să mă refer la ceea ce ai spus în, în finalul eh, intervenției tale, pentru că cele două rapoarte ne-au arătat că este posibil ca doi raportori să lucreze foarte strâns împreună. Iar această colaborare a fost una pozitivă și aici am vorbit despre un regulament și o directivă, iar uh, totul poate fi uh, privit ca un pachet. Asta pentru a anticipa. Există peste 20 de amendamente pe care le-am prezentat deja, iar aceste amendamente uh, înseamnă un prim pas în activitatea noastră. Sigur că aceasta nu este versiunea definitivă, însă amendamentele corespund ideilor pe care le-am discutat împreună cu privire la cele mai importante teme pentru această directivă. Pentru că este vorba despre siguranță, încredere, simplitate competitivitate, informații și, uh, de asemenea, și despre posibilitatea de adaptare al acestor prevederi la noi realități care se nasc pe piață. În ceea ce privește aceste activități, a fost vorba și despre întâlnirea cu actori de pe piață. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la ședințele care au avut loc. Pentru că și-au adus contribuția la propunerile care acum sunt mai clare. Aceste propuneri sunt acum echilibrate și, în afară de aceasta, oferă un răspuns cât se poate de clar la dificultățile întâlnite pe piață. Și doresc de asemenea să spun că, pentru mine personal, uh, rezultatul uh, și colaborarea au fost satisfăcătoare. În felul acesta am putut purta o discuție cu privire la uh, această directivă privind serviciile de plată 1 cu privire la sistemele existente. În ceea ce privește modificările pe care le-am făcut cu privire la textul inițial, și nu vreau acum să intru în atât de multe detalii, însă doresc să mă concentrez pe patru puncte principale. Mai întâi uh, doresc să spun câteva lucruri despre uh, comisioane, despre taxe. În uh, acest sens, poziția mea se referă la punctele comune, respectiv la diferențele care există pe, între diferitele piețe naționale. Pentru că astfel se diferențiază piețele și voi lăsa la latitudinea statelor membre să decidă dacă vor să sporească comisioanele, dacă vor să le interzică sau să le admită. Aici fie este vorba despre preț care este în discuție sau despre suma totală pe care trebuie să o uh, desfășoare uh, consumatorul în ratele sale, în plățile pe care le efectuează. De asemenea, există pe piață o serie de posibilități. Aceste plăți funcționează deja, iar pe piață ele nu se regăsesc însă în domeniul de aplicare al directivei. De aceea, în cea de-a doua directivă, am dorit să includem și aceste plăți suplimentare care uh, există în prezent în realitate, dar nu sunt cuprinse de prima. O mai bună funcționare și aplicare în Uniunea Europeană a serviciilor de plată este esențială. Aceasta a fost dorința mea. Deci, dorința mea a fost ca aceste plăți să fie reglementate mai bine pe piață. Și asta apelând la următoarele posibilități. Aceste tranzacții de plată trebuie să fie anunțate la autoritățile competente. Cumpărătorul și banca cumpărătorului trebuie să treacă prin sistemul de autentificare pentru plăți punctuale care sunt uh, realizate de către cumpărător. În plus, nu trebuie să existe o utilizare în exces a acestor sisteme. Trebuie să existe mijloace necesare și corespunzătoare astfel încât tranzacțiile să poată fi efectuate. Al treilea punct, foarte important pentru mine, îl constituie responsabilitatea. Există anumite cazuri în care se vorbește despre o anumită plată, o plată în cazul unei tranzacții, iar uh, în aceste situații trebuie să ne gândim la uh, răspunderea pe care, uh, care se preia pentru rambursarea cheltuielilor, respectiv uh, furnizorul de servicii trebuie să uh, preia costurile pentru serviciul oferit. Vorbim aici despre prima directivă cu privire la serviciile de plată. În acest context, siguranța joacă un rol foarte important. Tranzacțiile de plată presupun uh, condiții de securitate, pentru că securitatea înseamnă în același timp încredere. Deci este foarte important să existe această încredere, mai ales atunci când vorbim despre tranzacții transfrontaliere. Vorbim aici despre instrumente de plată electronice la care cumpărătorul nu se află față în față cu vânzătorul. Este important ca sistemul să fie dotat astfel încât cumpărătorul să plătească numai uh, contravaloarea serviciului, iar uh, alte plăți suplimentare să nu trebuiască să fie preluate. Deci, aici este vorba despre evitarea și combaterea fraudelor. Pentru că dacă această siguranță nu este dată, atunci se înregistrează un regres în sistem. Însă, încă o dată, foarte importantă la aceste tranzacții de plată este siguranța acestora. De aceea, am dorit să existe niște registre publice care să poată fi accesate de toată lumea și care să funcționeze la nivelul pieței unice. Posibilitățile pe care le are o bancă de a identifica excesele oferă băncii posibilitatea de a renunța la anumite tranzacții de a informa consumatorii cu privire la anumite excese. Pentru ca procesele acestea să se desfășoare fără probleme în Uniunea Europeană. În propunerea mea se regăsesc multe aspecte care sunt esențiale pentru negocieri. Însă, pe lângă modificările pe care le-am adus la textul primei directive, am uh, adus și niște elemente noi. În primul rând, doresc ca consumatorul să fie mai bine informat. Și, în acest scop, am introdus uh, obligația Comisiei Europene de a uh, redacta o carta pentru serviciile de plată. Despre ce este vorba de fapt? consumatorul trebuie să obțină într-un mod facil informații. Aici nu este vorba despre uh, informații detaliate și ininteligibile, ci despre faptul că consumatorul trebuie să fie informat despre drepturile și obligațiile sale și despre modul în care poate fi protejat. În al doilea rând, sistemul de guvernanță al SEPA, pe acesta am dorit să îl revizuim. Toți actorii de pe piață, furnizorii de servicii, trebuie să poată să ia decizii. Iar apoi, în final, am mai introdus un nou articol în care este vorba despre niște reguli tehnice care să fie utilizate în legătură cu Autoritatea European Bancară, astfel încât să existe o interfață europeană pentru sistemul de plăți. Am dorit să mă asigur că actorii uh, noi nu ajung pur și simplu pe piață și nu beneficiază de informații, respectiv uh, nu apar mijloace de comunicare care să nu fie credibile. Și Apoi, sigur că puteți să vedeți care sunt amendamentele care au fost înaintate, ele merg mână în mână cu principiile de bază. Deci, discuția nu este încheiată, sigur că toate procesele nu au fost încheiate, nu s-a decis încă nimic, ba chiar din contră. Aștept cu nerăbdare să vedem cum vom colabora pe viitor, aștept propunerile și sugestiile dumneavoastră, pentru că toate acestea mai pot fi preluate și incluse în text. Și, în final, consider că o revizuire bună a acestui text, a acestei directive bune și complexe, înseamnă să creăm un echilibru. Un echilibru între diferitele interese care sunt în joc și care de multe ori sunt configurate contradictoriu. Trebuie să obținem un rezultat bun, de aceea aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și cu toți membrii acestei comisii. Mulțumesc, Diego. Și acum uh, voi da cuvântul reprezentantului social-democraților, raportorilor din umbră mai întâi și vom continua cu lista de vorbitori. Domnule Balini, aveți cuvântul poštovani predsjedavajući želio bih se zahvaliti Stimate domnule președinte, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru calitatea raportului. De asemenea, salut inițiativa Comisiei Europene de a crea un cadru unic, eficient și competitiv, un sistem competitiv pentru plățile electronice. Doresc de asemenea să menționez câteva aspecte care mă îngrijorează. Comisia a propus o limită de 0,3% pentru tranzacțiile cu cardul de credit și 0,2% pentru cardurile de debit. Dar noi ar trebui să putem ține cont în acest context de diferiți factori socioeconomici. Există anumite caracteristici specifice ale piețelor naționale de care ar trebui să ținem cont. Trebuie să ținem cont de nivelul de dezvoltare al diferitelor piețe, de nivelul de securitate și protecție, protecția consumatorilor și de modul în care cărțile de credit sunt folosite cu adevărat. În Germania, comisionul este de 1,8%, în Danemarca de 0,1%. În Croația, țara de unde provin eu, aceste comisioane interbancare pot ajunge până la 7%. Și care este consecința tuturor acestor lucruri? Anumiți agenți oferă reduceri de la 10 la 20% dacă consumatorul este dispus să plătească cash. Așadar, sunt acordate privilegii uh, plății cu lichiditate în fața uh, plăților cu cardul. De asemenea, încercările de uh, sporire a securității sunt binevenite, inclusiv accesul la informații, pentru că acesta este un drept al consumatorilor. Noi nu vorbim aici numai despre acces, ci și despre calitatea și cantitatea informațiilor. Regulile ar trebui clarificate, iar consumatorii ar trebui să fie capabili să obțină valoarea adăugată uh, pentru banii lor. Acest lucru este important pentru toți cetățenii europeni și va avea efecte pozitive și în afara Uniunii Europene. Directiva, în forma sa actuală, este bună, dar mai bună pentru agenții economici decât pentru consumatori. Și noi ar trebui să ținem cont și de interesul consumatorilor și să vedem dacă prețurile pentru bunuri nu ar putea să fie reduse. Dacă comisioanele ar fi să crească de la 0,2 la 1,8%, atunci cineva ar trebui să preia această diferență de cost. Aceste comisioane vor fi compensate prin alte mijloace, Probabil că da. Însă ceea ce doresc să subliniez este faptul că prin această inițiativă ar trebui să putem proteja consumatorii și uh, IMM-urile. Așadar, uh, deadline-ul de patru ani și uh, încheierea revizuirii cu privire la comisiunile interbancare, ei bine, cred că acest deadline este mult prea îndepărtat. Ar trebui uh, redus, mai ales în ceea ce privește prevederile care vorbesc despre protecția pieței și, de asemenea, despre protecția consumatorilor. Trebuie să fim siguri că decizia pe care am luat-o este cea corectă și că ea nu se repercutează negativ asupra rezultatelor, cel puțin nu în ceea ce privește pe uh, mici întreprinzători și consumatori. În acest raport foarte bun, Cred că în continuare mai există loc de simplificare. Pentru a folosi cuvintele domnului Zalba, ar trebui să simplificăm și mai mult soluțiile propuse și aș dori să putem continua să discutăm împreună soluțiile cele mai bune împreună cu raportorul Zalba. Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul acum raportorului din partea grupurilor grupului SND, domnului Ludvigsen. Mulțumesc. Låt mig börja med att tacka rapportören Feio för ett mycket väl genomarbetat utkast till rapport. Mulțumim domnului raportor. Este foarte bine argumentat uh, acest raport și cred că este un punct de pornire pentru activitatea noastră. Există mai multe puncte de vedere pe o serie de chestiuni, dar în majoritatea domeniilor cred că putem ajunge la o soluție de compromis. O primă observație de ordin general din partea mea ar fi următoarea. Trebuie să lucrăm pe această legislație din perspectiva pieței unice. Faptul că există 28 de piețe individuale nu e un lucru bun, nu e logic. Se pun bariere în, caz, în calea concurenței și a mobilității transfrontaliere. Sigur că există limite de viteză în ceea ce privește atingerea pieței unice, dar cred că avem cu toții de câștigat dacă ne îndreptăm în direcția corectă către piața unică. Asta este foarte clar. Partea cea mai importantă a propunerii comisiei acum și anume modul în care abordăm situația acestor furnizori terți de servicii, TPP. E nevoie de reguli generale pentru ca lucrurile să evolueze așa cum trebuie. De exemplu, nu trebuie să existe contacte între TPP și furnizorul de plăți. Aici raportorul orientează lucrurile în direcția corectă. Este foarte important ca toți cei implicați să poată monitoriza ce se întâmplă la toate etapele. Consumatorii trebuie să perceapă lucrurile ca fiind sigure. Trebuie să existe aranjamente care să garanteze securitatea. Toată lumea trebuie să știe care este responsabilitatea care îi revine în cazul în care tranzacțiile nu funcționează cum trebuie. Trebuie să facem eforturi pentru a alinia propunerea Comisiei cu propunerile raportorului. În ceea ce privește extra taxele, nu sunt de acord cu raportorul. Este clar că aceste taxe, aceste comisioane nu vor avea deloc un rol pozitiv asupra pieței și nu funcționează ca mecanisme raționale de ghidare, de dirijare, ci doar creează probleme suplimentare. Aceste taxe sunt exploatate de furnizori pentru a crește costurile la nivelul consumatorilor. Și adesea este foarte dificil pentru consumator să aibă o imagine clară asupra costului total pentru achiziție. În acele state membre unde guvernele au interzis taxele pe tranzacții, rezultatele sunt foarte bune. Dacă vrem să avem o piață unică reală Trebuie să ne acționăm că aceste taxe pe tranzacții nu există. Și abordarea dată de comisie este cea corectă aici. Cred că trebuie să ne gândim la interzicerea taxelor suplimentare și pentru celelalte genuri de plăți și asta va da naștere la claritate pe piață și consumatorii au nevoie de așa ceva. Trebuie să avem o soluție corectă aici, care să includă și regulamentul privind plățile. Prin urmare, plățile suplimentare, taxele suplimentare trebuie să fie eliminate. Comercianții trebuie să aibă posibilitatea de a spune nu, nu doresc să participe la toate soluțiile privind plățile cu carduri, mai ales în cazul soluțiilor care sunt costisitoare pentru comerciant. Câteva comentarii cu privire la conținut. În ceea ce privește definiția, definițiile, mai degrabă lipsa lor, asta este un punct slab al documentului Comisiei și este bine că domnul raportor a făcut eforturi să corecteze această greșeală în propunerea Comisiei. Și cred că trebuie să privim lucrurile mai de aproape din perspectiva soluțiilor, pentru că unele dintre ele dau naștere mai degrabă la întrebări decât la răspunsuri. Unele definiții merg prea departe. Prin urmare, consumatorii trebuie să înțeleagă lucrurile clar. E vorba de un act foarte important. În ceea ce privește tranzacțiile online, Comisia are o abordare inteligentă. Este important să existe transparență, este important ca informațiile să fie clare. Chiar dacă rolurile nu pot să acopere întotdeauna ambele părți ale tranzacției, este important să există claritate, măcar de o parte. Comisia, de asemenea, a încercat să reducă riscul pentru consumatori de la 150 la 50 de euro în cazul uh, tranzacțiilor incorrecte. Așa, mm, consumatorii au un nivel mai mare de siguranță și este un stimulent pentru consumator să colaboreze cu furnizorii de plăți pentru a preveni și corecta greșelile. Salut faptul că un număr mare de excepții din această directivă au fost reduse sau au fost eliminate în totalitate, fiindcă asta înseamnă că mai multe tranzacții sunt uh, acoperite de această directivă. Am făcut un pas înainte și în ceea ce privește automatele de numerar. Prin urmare, sper să avem o bună cooperare în următoarele luni. Raportorul uh, s-a asigurat că avem un punct de pornire foarte bun. Mulțumesc, aș vrea să-i Salut pe prietenii din Navara, din circumscripția mea. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Continuăm cu discuția și dăm cuvântul doamnei Indvel, raportor din umbra din partea liberalilor pentru ambele rapoarte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor pentru propuneri. Mai sunt multe de făcut pe ambele propuneri vorbim despre un dosar tehnic, dar există și dezacord politic cu privire la direcția de urmat. O observație generală ar fi că propunerile comisiei reprezintă, general vorbind, o bună bază de pornire. Însă, cred că textul este prea precaut, prea conservator, într-un fel. Și e ironic, dat fiind că pe măsură ce discutăm aceste propuneri cu mare lentoare și precauție, abordând noi metode de plată, în lumea reală apare o nebunie, aceste bitcoins, care s-ar putea să fie doar o, un fenomen uh, de scurtă durată, da e ceva nou care apare. Lucrurile evoluează mult, mult mai repede în lumea reală față de cum ne mișcăm noi și trebuie să ne grăbim, să legiferăm pentru viitor, nu pentru trecut, nu pentru prezent, ci pentru viitor. Întâi de toate, în ceea ce privește propunerile raportorului cu privire la uh, mituri și uh, propunerile raportorului. În primul rând, domeniul de aplicare. Dezbaterea se axează pe uh, ideea aceasta de schemă tripartită și mă întrebam dacă am putea să găsim o formulă în care orice schemă să intre în domeniul de aplicare al regulamentului odată ce ajunge la anumit prag, care să poată fi stabilit fie pe baza uh, a participanților sau pe bază de volum. Sau poate cineva are o idee mai bună pe cum să-l definim, pentru că deocamdată nu mă mulțumește soluția prin care fie includem totul, fie excludem totul. Poate găsim o abordare intermediară, undeva între aceste două extreme. Apoi, în ceea ce privește nivelul mifurilor, 0,2-0,3 ar putea să reprezinte nivelul corect. Nu știu, însă deocamdată mi se pare că e destul de arbitrar. Am auzit explicații din partea comisiei cum au ajuns la 0,2 și 0,3, dar pot fi folosite metode diferite. Fie să spunem că nivelul ar trebui să fie 0%, unless, cu excepția cazului în care poți justifica un procent mai ridicat, sau ar trebui să ne gândim la o rată fixă. În orice caz, pentru cardurile de debit. Nu sunt gata să accept 0,2 și 0,3 ca pe o propunere pe care să nu mai modificăm. Nu mă încântă, deci, media aceasta ponderată. Cred că orice soluție este cea pe care o vom alege, orice soluție vom alege trebuie ca ea să fie justificată, să existe niște dovezi clare că e soluția bună. Raportorul propune să ștergem partea referitoare la tranzacțiile transfrontaliere, lucru care mă uluiește, pentru că cu toți am convenit că obiectivul este să creăm această piață internă funcțională și să eliminăm în măsura posibilului divergențele. Nu înțeleg atunci de ce să ștergem așa ceva. Apoi o observație care este valabilă pentru ambele rapoarte. Cred că băncile și reprezentanții băncilor au o poziție prea importantă uh, în propunerea domnului Feo în guvernanța SEPA. Băncile sunt jucători importanți, puternici, adevărat, dar nu sunt singurii jucători. Avem nu sunt quasi autorități, sunt niște firme, niște companii, ca orice alte firme, deci da, trebuie să aibă un rol de jucat, dar nu chiar așa important și apoi, în ceea ce privește celelalte propuneri privind uh, mifurile, eu sunt pentru propunerea Comisiei Europene de a decupla decuplarea legală și sunt de acord cu propunerea Comisiei și în ceea ce privește co budging uh, Aș vrea însă să ne spuneți în detaliu cum ar funcționa lucrurile în practică, pentru că toată lumea spune că dacă schimbi regula într-o direcție, creezi uh, confuzii și cozi. Dacă o schimbi în altă direcție, obții exact același rezultat. Deci, până la urmă, cum exact funcționează? Care este cea mai bună soluție pentru toți cei implicați? În ceea ce privește directiva privind serviciile de plată. Sunt de acord cu privire la domeniul de aplicare. Ar trebui să fie cât mai extins posibil. Nu sunt pentru propuneri care să reducă domeniul de aplicare în mod nejustificat. Armonizarea practicilor de suprataxare. Sunt pentru o interdicție generală nu vreau ca statele membre să determine acest lucru liber, pentru că dacă facem acest lucru, pur și simplu promovăm situația existentă în prezent, ceea ce nu e deloc de dorit. Acces la informațiile privind conturile de plăți. Cred că ar trebui să urmăm exemplu Autorității Europene pentru Supravegherea Datelor, care ne-a făcut sugestii practice în ceea ce privește calea de urmat aici și cred că comisia noastră ar trebui să se consulte cu EDPS mai des pe mai multe dosare, pentru că uh, datele personale sunt folosite mult mai extins. În ceea ce privește responsabilitatea, trebuie să mai studiez chestiunea. Nu sunt convinsă de propunerile de a pune cele mai mari cerințe pe furnizorii terți și nu pe bănci. Celelalte observații deja le-am făcut, deci cam atât aș avea de zis deocamdată. Dit. Mulțumim, Sofie. Din partea verzilor, domnul Gigold. Mulțumesc. situația mea e puțin ciudată. Vorbesc aici și în numele lui Jean-Paul Dessé și în numele lui Bas Eichhout pe marginea comisiunilor interbancare. Deci nu sunt opiniile mele, <clears throat> ci vin din partea raportorului din umbra ai grupului nostru. Întâi, serviciile de plată. Suntem de acord cu raportorul că Uniunea Europeană piața unică pentru servicii este încă prea fragmentată și prea concentrată, percepută ca nesigură, mai ales de consumatorii online, furnizorii de mecanisme de plată terți transferă bani de la cel care plătește la cel care primește banurile, presupunând o alternativă la metodele standard. Aceștia operează deja în anumite state membre și s-au dovedit că beneficiază de încrederea consumatorilor, însă e nevoie ca activitatea lor să fie reglementată și încadrată în legislația europeană. Pentru a spori încrederea consumatorilor e nevoie de claritate, să se știe cine de ce este răspunzător. În ceea ce privește domeniul de aplicare, considerăm că aceste TPP-uri trebuie să fie incluse și această incluziune este un obiectiv principal pentru noi. Apoi articolul 3, în general, suntem de acord cu intervenția Comisiei cu ideea de a reduce această aplicare negativă, însă nu înțelegem de ce raportorul vrea să elimine scutirea pentru facturare operatorilor și, de asemenea, rambursările prin telefon, recital, ă, considerentul 18. Suntem de acord cu intenția Comisiei de a redefini scutirea pentru telecom din articolul 3L, însă considerăm că ideea de servicii secundare nu este bine definită, iar pragul propus de 50 de euro și de 200 de euro nu știm dacă sunt pe deplin justificate. Trebuie să fie justificate. Am rugat Comisia să ne dea explicații suplimentare. Suntem de acord cu scutirea prevăzută pentru indivizii care primesc bunuri și servicii în TV-ul unui acord comercial lucruri care nu pot fi schimbate în contrapartidă cu bani. 3KE este ceea ce în Franța se numește titre service și ne se pare și nouă că este foarte important pentru o economia solidarității, într-adevăr. Tot așa punem sub semnul întrebării relevanța acestor, a ceea ce se spune în legătură cu cecurile de călătorie. De asemenea, avem întrebări referitoare la considerentul 37 al raportorului. Această uh, idee nu face decât să ne ducă înapoi. Păi definiție de la articolul 4 Ne întrebăm dacă definirea acestor date, caracter delicat, articolul 8 g de unde vin aceste chestiuni? A fost uh, supervizorul european pentru date implicat în elaborarea acestei definiții? E o întrebare care necesită neapărat un răspuns. Apoi, în materie de guvernanță, articolul 94a Structura de guvernanță actuală nu este mulțumitoare, afectează negativ concurența și lasă la o parte consumatorii. Se pare că pe această temă am putea cădea de acord cu raportorul la considerentul 5A și 74A și raportorul intenționează să asigure un rol activ al tuturor părților implicate în Consiliul SEPA. De asemenea, am dorit să vă reamintim că s-au făcut o serie de promisiuni pe perioada în care s-a discutat legislația SEPA. Sophie Indveld își aduce aminte de discuțiile de atunci. Comisia a dat o declarație. Am vrea să știm din partea comisiei care e poziția lor în prezent și dacă există propuneri de legislație în acest sens. Ni s-a propus asta și vreau să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu compoziția EPC-ului. Apoi, protecția consumatorilor și informarea consumatorilor, 94 a și 7 A la considerente. Consumatorii trebuie să știe care le sunt drepturile și comisia ar trebui să elaboreze instrumentele de comunicare adecvate, după cum se spune de altfel și în acest articol și în considerentul respectiv. Chiar dacă nu considerăm că termenul broșură este suficient de clar în, acel, în acest context, sugerăm că termenul de material electronic ar putea fi eventual mai potrivit. Nu știm de ce se dorește eliminarea mecanismelor de protecție a consumatorilor din cadrul existent. Apoi, autorizarea, supervizarea, notificarea, articolul 27 și 63. Acesta este conflictul clasic. Considerăm că agențiile naționale de protecție a consumatorilor trebuie să fie capacitate să intervină direct atunci când uh, serviciile de plată nu respectă normele, apoi o chestiune bizară pe pagină, spune vorbitorul. Articolul 34, sarcina probei în materie de informații oferite N-ar trebui ca statele membre să poată lăsa sarcina probei pe umerii uh, prestatorului de servicii de plată. Ar trebui să fie o obligație. Dacă vrem, într-adevăr, o piață unică pentru plăți, atunci haideți să avem reguli comune și pentru consumatori. În ceea ce privește interfața unică europeană de plăți, 94B, și considerând 28A. Aici e vorba de costuri suplimentare, deși nu ne opunem propunerii de bază, considerăm că consumatorii trebuie să fie incluși în grupul de lucru ai EBA și trebuie să vedem care va fi impactul acestor modele de afaceri pentru TPP-uri. Impactul tranzacțiilor inițiate de plătitor, articol 67. Suntem de acord cu intenția din, din propunerea comisiei. Se dorește închiderea tuturor portiților de scăpare, asigurându-se consumatorilor un drept de rambursare integrală pentru tranzacțiile pe debit direct. Apoi garanții, cerințe de siguranță. Nu înțelegem care este ra- intenția raportorului vorba de limitarea cerințelor la fondurile de plată, fonduri care depășesc în mod individual plagul de 600 de euro, articolul 9. Probabil ne-ați putea explica puțin logica acestui prag. Păi accesul la sisteme de plată, Unele din amendamentele raportorului par să fie inspirate de cei de pe piață, Amex și Giro, ca să spunem uh, lucrurilor pe nume. Nu credem că e cazul să se includă astfel de reguli și vrem să existe echitate pe piață. Apoi, în ceea ce privește protecția datelor, articol 53a, Uh, Vrem să aflăm care este motivația acestui amendament. E nevoie să se verifice IBAN-ul. Nu e vorba de informații confidențiale în anumite state membre. Și mai avem întrebări privind obligațiile, nu o să le mai citesc, o să le vedeți. Păi în materie de inovare, articolul 58, întotdeauna Verzii au cerut un protocol deschis, cum ar fi Linux, de aceea nu putem fi de acord cu opinia raportorilor conform căreia procedurile și standarde trebuie să fie definite de prestatorii de servicii de plată. Este esențial ca serviciile tehnologice să, fie poate, să poate fi folosite și de concurenți în elaborarea de noi mecanisme de plată. Și apoi, în ceea ce privește regulamentul referitor la comisioanele interbancare, trec la celălalt dosar, uh, ne preocupă efectul acestui prag de 0,2% în Germania. Costurile acolo sunt mai mari. Un astfel de prag ar putea afecta negativ țările în care sistemul de plată funcționează deja bine. Ar trebui să se clarifice foarte clar în text că statele membre au dreptul de a impune praguri mai joase, dacă doresc. După cum spunea și colegul din Croația, există anumite țări unde costurile sunt mai mici. Însă Parlamentul ar trebui să aibă în vedere și procentaje mai reduse și e important ca aceste praguri, aceste niveluri de comisiuni interbancare să fie reexaminate la timp. Mai mult, comisioane mai reduse ar spori volumul de utilizare a acestor carduri de către societățile comerciale. Propunerea pentru o medie ponderată interesantă se întrebare cum poate fi pusă aceasta în aplicare. Cine determină împărțirea costurilor între furnizori? Apoi, acest co-budging de la articol 8 se presupune unificarea plăților sub diferite sigle într-un singur card. Visa sau maestru pe același card. Acest mod uh, ar putea permite în mod real să încurajeze concurența și să favorizeze produsele mai bune. Dacă raportorul elimină acest lucru, să nu uităm că consumatorii și societățile comerciale trebuie să aibă posibilitatea de a alege cea mai eficientă metodă. Dacă eliminăm acest lucru, uh, Firmele aflate într-o poziție dominantă își pot practic impune monopolul și pot împiedica apariția unor noi concurenți. În materie de onorare a tuturor cardurilor, articolul 10, sprijinim aici linia comisiei. Raportorul își propune să elimine propunerea comisiei. Explicația domniei sale este aceea că asta ar submina încrederea consumatorilor în mijloace de plată electronice dacă cardurile nu sunt acceptate. Însă, în realitate, e vorba de a deschide ușa unor abuzuri. Nu o să aibă comercianții dreptul de a respinge anumite comisioane extrem de ridicate, care vin cu anumite carduri. Mecanisme de plată cu comisioane extrem de ridicate, nejustificat de ridicate, gramatica din textul primit, spune vorbitorul, e greșită, trecem mai departe. Consumatorii trebuie să aibă dreptul de a alege. Mulțumesc și sper să cooperăm foarte bine pe viitor. Mulțumesc, domnule Giggold, numele ECR. Îi dau cuvântul domnului Ashley Fox, care nu este aici Colega noastră va vorbi în numele domniei sale. Da, într-adevăr, Ashley Fox e la IMCO acum, așa că o să pretind că sunt domnia sa. ECR-ul este îngrijorat de fragmentarea de pe această piață europeană. Există diferențe la nivelul comisionelor între statele membre care periclitează atingerea obiectivelor privind piața unică. And thank the rapporteur for his work. Mulțumim raportorului pentru munca depusă. Asta la raportul dumneavoastră. Apoi, serviciile de plată. Încă așteptăm să vedem care sunt reacțiile. Ashley este preocupat de riscul de a încuraja monopolurile actuale și, de asemenea, nu este convins că avantajele acestui prag se vor, vor fi resimțite de consumatori, într-adevăr. Se dorește evitarea consecințelor potențial negative dacă acest prag este stabilit la 0,3% pentru tranzacțiile pe cardurile de credit. Asta înseamnă că anumiți protagoniști vor părăsi piața. El spune că aceste carduri de credit nu sunt cash, deci costurile nu pot fi comparate direct. Prin urmare, ECR-ul ar dori să existe o discuție deschisă pe marginea posibilității de ridicare a acestui prag. Probabil cea mai importantă întrebare aici este cea a nivelurilor limite pentru Comisia Interbancară pentru cardul de credit și de debit. De asemenea, domnul Ashley Fox ar prefera să existe o justificare bazată pe o evaluare concretă a faptelor reale. subliniază raportorul din umbră avantajele potențiale în materie de stimulare a volumului de tranzacții și a concurenței pe piețele naționale. De asemenea, spune că abordarea raportorului privind pro badging este extrem de curajoasă, sugerează că aceste amendamente într-adevăr răspund cerilor legitime formulate de factorii interesați. În ceea ce privește raportul domnului Feiu, dormi să-i mulțumim. Există 117 amendamente din partea dumneavoastră. Scopurile noastre aici merg în două direcții. Unul, echitate, condiții egale pentru protagoniște pe piață și, în al doilea rând, securitatea utilizatorilor. Putem să sprijinim multe dintre amendamentele raportorului referitor la regimul juridic pentru prestatorii de servicii de plată, prestatorii terți. Suntem de acord cu ce spuneți dumneavoastră în materie de obligații ale acestora, mai ales responsabilitatea în caz de tranzacții neautorizate. Sigur, rămâne însă întrebarea referitoare la modul în care aranjamentele contractuale între acești prestatori și serviciile de contabilitate se impun și în ce mod raportorii noștri din partea ECR-ului suntem doi avocați, așa că o să aveți de discutat cu ei. PSD2 va include o serie de servicii care oferă consumatorilor mai curând o posibilitate decât un conținut concret. Va da posibilitatea, de exemplu, de a face donații caritabile prin mesaje text. Acesta nu este un serviciu, ci este considerat o facilitate în Marea Britanie. Operatorii de telefonie mobilă din Regatul Unit înseamnă că vor trebui să respecte un sistem dublu de regulamente pentru telecom și pentru servicii financiare, atâta timp cât permit achiziționarea unor obiecte direct prin telefon sau tranzacții de genul uh, trans, uh, donațiilor caritabile. Ne îngrijorează consecințele potențiale pentru că în Marea Britanie foarte multe donații s-au făcut în acest mod. <clears throat> Domnul Ashley Fox ar fi dorit ca domnul Feo să acopere aceste chestii în primul său raport, dar speră că se va putea face, uh, eventual se va putea accepta un amendament pe această temă acum. Și așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu ambii raportori pe aceste dosare. Mulțumim din partea EFD-ului, domnul Taho. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, raportori și raportori din umbră. Cât și la primul schimb de opinii, pe mine mă interesează un nivel mare de transparență și îmbunătățirea competitivității pentru a permite cetățenilor o mai bună opțiune în uh, domeniul plăților. Astăzi mă voi concentra asupra propunerii cu privire la comisioanele interbancare pentru tranzacțiile cu card de credit. Pot să înțeleg dorința Comisiei de a reglementa tranzacțiile transfrontaliere și comisioanele aferente, însă nu sunt încă convins că este necesar să impunem niște uh, comisioane interbancare fixe uh, la nivel național. Comisioanele naționale nu trebuie decise de noi, nu este treaba noastră. Dacă este nevoie de o intervenție juridică la nivel național, ținând cont de diferitele tipuri de piață, din diferitele statele membre, e bine, acest lucru ar trebui lăsat la latitudinea statelor membre. Trebuie să luăm în continuare în considerare nivelul comisianelor interbancare care au fost uh, definite de către comisie, pentru că riscăm să supărăm uh, modelul de business. Cineva trebuie să plătească pentru serviciile oferite, iar dacă armonizăm comisioanele, trebuie să evităm creșterea costurilor pentru consumatori, dar în același timp și să trebuie să oferim și trebuie să păstrăm uh, viu modelul de business. Comisia uh, a fost solicitată să emită un raport cu privire la aplicarea acestui regulament. Evaluarea impactului asupra consumatorilor și asupra uh, agenților economici joacă de asemenea un rol important. Trebuie să ținem uh, cont de viața de zi cu zi atunci când adoptăm propuneri. În ceea ce privește co-budgeting-ul. Îmi scuze, co budgeting ul Trebuie să ținem cont de separarea uh, sistemelor și sprijin uh, poziția raportorului de a nu uh, avea o uh, operațiune comună. În ceea ce privește intervențiile juridice, există mai multe efecte care se vor repercuta asupra consumatorilor și uh, asupra serviciilor pe care le vor utiliza. Trebuie să tratăm cu atenție acest subiect și să nu ne grăbim. De aceea aș dori să solicit amânarea uh, datei de depunere a amendamentului pentru că termenul actual nu este suficient de uh, lung, chiar dacă uh, și o astfel de amânare n-ar fi foarte utilă. Președintele, mulțumesc. Înțeleg că și reprezentanții comisiei doresc să ia cuvântul. Competiție, piața internă, amândoi reprezentanții sau doar unul. Mulțumesc. Cred că voi lua cuvântul din uh, perspectiva Digi Competition cu privire la regulament, iar colegul meu se va referi la PSD. Mulțumesc pentru acest raport și pentru dezbaterea interesantă și pentru posibilitatea de a explica propunerea. Directiva privind comisioanele interbancare este binevenită. Ea se referă uh, la uh, comisioanele ascunse. Noi, consumatorii, considerăm că dacă folosim un card de uh, plată, acest lucru se întâmplă gratuit și profităm de beneficiile pe care ne le oferă cardul. Însă, în realitate, aceste servicii nu sunt gratuite, iar retailerul plătește. Iar retailerul plătește indirect uh, băncii noastre. Sumele pe care le plătește retailerul sunt foarte diferite. Așadar, dacă folosim, să spunem, în Belgia, o, un un card, retailerul plătește doar 5 cenți pentru o tranzacție, însă dacă plătim cu un card American Express, se poate ajunge la 2,50 euro, 3 euro la o sumă de 100 de euro tranzacționată. Comisioanele acestea sunt diferite pentru Mastercard, Visa Card, card uh, carduri comerciale sau carduri de debit. Pentru consumator și pentru retailer, efortul este întotdeauna același introduceți cardul și uh, efectuați o plată. Sigur că retailerul uh, plătește sume diferite în funcție de cardul folosit și în funcție de statul membru. În Belgia, comisioanele sunt oarecum moderate, însă în Polonia sau Ungaria, ele pot fi de 10 ori mai mari decât în Belgia. În uh, situațiile noastre de competiție, întotdeauna solicităm să ni se explice aceste diferențe de ce cardurile comerciale trebuie să fie atât de scumpe, respectiv cardurile de debit pot fi mult mai ieftine și de ce există țări unde nu există niciun fel de uh, comisiuni interbancar? Niciodată nu am primit o explicație bună cu privire la niciuna dintre uh, aceste aspecte sesizate. Aceasta este problema cu care ne confruntăm în acest moment în Europa. Retailerii se confruntă cu această situație, dar întâmpină și alte dificultăți, pentru că există diferite comisioane. Iar uh, dacă au magazinul într-un uh, într-o țară cu comisioane mari, nu pot scăpa de acest lucru. Nu se pot duce într-o țară în care comisioanele sunt mai scăzute, așa cum ar putea face un retailer uh, din alt domeniu. Pentru că dacă se duc într-o țară în care uh, comisioanele sunt mai mici, atunci uh, regulile spun că trebuie să plătească în continuare comisioanele mari care se aplică în țara de origine. Așadar, retailerii sunt pur și simplu prizonieri în acest sistem cei care doresc să intre nou pe piață, noi uh, sisteme de carduri care doresc să intre pe piață, se confruntă cu problema că în fiecare țară băncile uh, așteaptă să le fie plătite comisioane diferite. Ei nu pot veni pe piață cu un model uh, care să se aplice tuturor. Și acest lucru nu se aplică numai cardurilor de credit, ci și plăților mobile și plăților electronice. Una dintre problemele mari în această situație nu uh, este doar din perspectiva competiției, dar și din perspectiva protecției consumatorilor. Noi, consumatorii, credem că aceste tranzacții sunt gratuite, însă, în fapt, nu așa se întâmplă. Comisioanele sunt plătite de retailer, iar prețurile pe care le plătim pentru produse și servicii, toate sunt crescute pentru că includ aceste comisioane pe care retailerii trebuie să le plătească. Nu există nimic, precum ar fi un prânz gratuit retailerul, dacă trebuie să plătească aceste comisioane, va spori prețul la bunurile și produsele oferite. Așadar, consumatorii care nu sunt cei bogați, care plătesc cu cash sau cu carte de debit uh, ieftine, de fapt îi finanțează pe consumatorii mai bogați care uh, folosesc un card platinum, un card comercial uh, sau un card de credit. Deci finanțează indirect sistemul de uh, recompense care este utilizat de bănci pentru a îi face pe consumatori să utilizeze cardurile care sunt mai profitabile pentru ei. Și acesta este un aspect ce ține de protecția consumatorilor. Într-adevăr, încercăm, prin propunerea actuală, să sporim utilizarea uh, cardurilor de plată și instrumentelor de plată electronice. Însă nu dorim ca acestea să se repercuteze asupra celor săraci care să financeze, să-i financeze pe cei bogați. Dorim să contrăm acest afect și dorim să combatem de asemenea uh, comisioanele excesive și sistemele care se nasc între combinația dintre aceste comisioane uh, înalte, mari și uh, sistemele de recompense bancare. Comisia a uh, emis o broșură de două pagini și observăm că există foarte multe informații greșite pe piață. S-a spus că propunerea ar fi uh, rea pentru consumatori, când de fapt ea este mai rea pentru cei care au carduri uh, mai uh, pretențioase. Așadar, pentru a informa corect, am uh, emis această notă de două pagini care este disponibilă din partea comisiei și sperăm că o vom putea și distribui. Și pentru a nu vă uh, reține prea mult, trebuie să spun că înțelegem de unde vin anumite propuneri și că există anumite îngrijorări pe care raportorul dorește să le abordeze. Însă, credem în aceeași măsură că există elemente importante care uh, reduc propunerea la un nivel prin care nu se mai obțin rezultatele pe care am dorit să le uh, obținem inițial. Cazurile de competiție uh, joacă un rol foarte important. Cel puțin una dintre unul dintre modele, dacă propunerea va fi schimbată, se va materializa, deci se va adopta, dar modelul nu uh, va mai îndeplini toate obligațiile, respectiv se va rezuma doar la cele voluntare, ceea ce înseamnă că regulamentul nu va aduce nimic în plus față de ceea ce uh, există deja. De aceea credem că un Astfel de demers nu ar fi benefic. Problemele identificate până acum nu și-ar găsi rezolvarea. Aș putea să trec punct cu punct uh, prin elementele pe care, care sunt propuse spre modificare și primul element ar fi definirea achizițiilor transfrontaliere. Definiția, dacă s-ar schimba, s-ar limita numai la situațiile prin care un deținător de card merge în străinătate și folosește cardul într-un alt stat membru. Deci definiția nu mai acoperă situații prin care un agent economic merge în străinătate și utilizează serviciile bancare într-o altă țară. Acest lucru este problematic pentru că perpetuează o situație în care agenții economici nu pot beneficia uh, de uh, anumite avantaje ale pieței interne. Iar explicația este că um, nu dorim ca piețele să fie afectate, însă aceasta trebuie să fie o neînțelegere, pentru că din perspectiva pieței interne, noi dorim ca piețele să fie efective, dorim să existe o piață internă pe care retailerii pot beneficia de tranzacții uh, transfrontaliere. Așadar, ar fi bine ca tranzacțiile transfrontaliere să îi acopere și pe retaileri, pe cei care merg în străinătate și utilizează serviciile oferite de bancă într-o altă țară țară. Acesta este primul punct. Al doilea punct se referă la uh, limita absolută care a fost propusă de către comisie. Comisioanele reglementate pentru consumatori ar trebui să fie reduse la 0, respectiv 0,3%. Acesta ar trebui să fie limita maximă. Raportul propune să schimbe acest lucru uh, într-o limită ponderată. Și știm de unde provine acest lucru a existat o limită ponderată și uh, din perspectiva uh, competițională. Aceste limite puteau fi utilizate uh, pentru anumite tranzacții, dar pentru altele trebuiau uh, folosite fie comisioane mai mari, fie comisioane mai mici. Pentru angajamente există anumite firme de consultanță care au fost numite de uh, aceste depozite pentru a uh, verifica uh, cum stau lucrurile, dacă regulile sunt respectate. Ei bine, legislația națională ar trebui să presupună existența unor autorități, a unor lucruri care să facă astfel de verificări, ceea ce reprezintă o povară care să fie preluată de statele membre. În plus, s-ar pune întrebarea referitoare la modul în care se ponderează lucrurile. Vorbim aici despre sectorul industriilor, care ar fi ponderat diferit decât cel al uh, produselor, al legumelor, se face această uh, evaluare în funcție de bancă, de stat membru. Nu este atât de ușor de răspuns uh, la această întrebare. De aceea cred că este mai bine să păstrăm această limită absolută, maximă. Există anumite plăți uh, de mică valoare sau de mare valoare și o astfel de mm, abordare ar putea să existe. Ar trebui să existe, de exemplu, niște comisioane fixe în astfel de situații. Apoi, în ceea ce privește uh, regulile cu privire la card, abol... Totul ține de încrederea consumatorilor. Dacă consumatorul dorește să folosească cardul uh, privilegiat prin care retailerul plătește comisioane mari pentru a beneficia de recompense sub formă de vouchere, călătorii, asigurări și alte beneficii, pe care le oferă uh, cardurile comerciale privilegiate, ei bine, uh, acesta poate să o facă. Însă consumatorii, uh, dacă nu fac acest lucru și nu folosesc aceste carduri, atunci finanțează beneficii pentru ceilalți consumatori care o fac. Dacă aceste comisioane rămân mari, retailerii ar trebui să aibă posibilitatea să refuze astfel de carduri sau să-i taxeze pe consumatori individual pentru utilizarea unor astfel de carduri. Apoi, în ceea ce privește preselecția cardurilor co-branduite. Înțeleg uh, comentariul doamnei Infeld, care spune că orice ai face vor exista uh, plângeri și cozi lungi. Într-adevăr, ne gândim la acest aspect și suntem de părere că regulile de bază, indiferent ce modificări uh, le sunt aduse acestora, ar trebui să fie urmate. Trebuie să ne asigurăm că economia funcționează eficient și acest lucru se întâmplă dacă cel care primește factura și trebuie să plătească pentru un produs sau un serviciu este și cel care face o alegere. În acest caz vorbim despre consumator sau despre retailer, pentru că ei sunt cei care uh, plătesc factura pentru serviciul de plată. Nu băncile nu trebuie să aibă un interes de a își crește veniturile prin aceste comisioane ascunse. Așadar, nu trebuie să fim în favoarea unor uh, opțiuni uh, precondiționate care să fie determinate uh, de alții. Este foarte important ca retailerii și consumatorii să aibă un cuvânt de spus. Iar retailerii nu trebuie să fie afectați dacă consumatorii doresc să facă o altă alegere. Iar în ceea ce privește Președintele întrerupe. Trebuie să vă apropiați de încheierea pentru că nu mai avem prea multe minute. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră, voi încheia. În ceea ce privește regulile convenționale, avem o regulă importantă în propunere care merge în paralel cu legislația americană, care se referă la evitarea de către uh, bănci de a introduce anumite mecanisme pe care uh, propunerea dorește să le elimine. Raportul propune eliminarea anumitor reguli uh, convenționale pentru uh, tranzacții interne, dar dorește păstrarea lor pentru tranzacții transfrontaliere. Nu vedem de ce trebuie să existe o astfel de diferență și considerăm că ar trebui să existe aceste reguli atât pentru tranzacțiile interne cât și pentru cele transfrontaliere. Mă voi opri aici. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Voi da acum cuvântul uh, reprezentantului DG Internal Market. I'll try to be as brief as possible. Mulțumesc. O să încerc să am o intervenție cât mai scurtă posibil. Da, uh, această directivă va face două lucruri, trei lucruri. Va crește protecția consumatorilor pentru operațiunile de plăți. Uh, va include agenții economici care sunt activi pe piață, dar care nu au intrat pentru că au beneficiat de derogări. De exemplu, în cazul uh, platformelor online, propunem ca acestea să fie incluse în scopul PSD2. Dacă nu, consumatorii și micii comercianți nu pot fi protejați de legislația europeană și trebuie să se bazeze pe termenii contractuali din platformele respective. În același spirit, se limitează derogările de care se bucură operatorii de telecomunicații când uh, colectează plățile în numele altor furnizori de servicii. PSD2 va include securizarea plăților, inclusiv a plăților online, cerând uh, identificarea clienților, care va, lucru care va contribui la combaterea fraudei și de aceea Ehm, pentru că acest lucru nu se întâmplă, eh, există mulți clienți care nu cumpără online. Aceasta este una dintre principalele modificări din PSD2, PSD2 cadrul juridic pentru furnizorii tărți. O companie mică ce funcționează pe eh, piața online va avea legitimitate, acei furnizori vor fi înregistrați ca orice furnizor de plăți, adică băncile, și este important să ajungem la echilibrul între interesele consumatorilor, comercianților, uh, furnizorii deja existenți, noi veniți, pentru a garanta mm, protecție. Este un exercițiu uh, foarte util. Sistemele de plăți au nevoie de siguranță și asta se obține prin uh, propunere. Sigur că lucrurile pot fi îmbunătățite, Există regulamentul cu uh, taxa uh, pe schimburile între bănci. Oricum, ideea este să se aplice o suprataxă doar uh, atunci când există un, o plafonare. Per ansamblu, vă pot spune că vom avea o bună cooperare cu raportorii și uh, raportorii din umbră pentru o soluție coerentă. Mulțumesc, sunt sigur că așa va fi. Foarte scurt, câteva comentarii din partea mea cu privire la dezbaterea pe care am avut-o. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră pentru, implica- pentru implicare. Sunt de acord cu domnul Baldini că trebuie să creăm un sistem unic și eficient. Este un obiectiv cu care suntem cu toții de acord. Sunt de acord cu Sofie că este absolut uh, relevant ca legislația să nu se aplică doar sistemului actual de plată, ci și celui viitor și viitorilor sisteme de plăți care vor apărea. În ceea ce privește sistemul tripartit, sunt deschis să discutăm posibilitatea de a găsi o formulă în care să se includă și reglementările în cazul în care există anumite cote de piață pe diferite niveluri. Trebuie de asemenea să căutăm o soluție în acest sens. În ceea ce privește co-badging, ul subiect care a fost menționat de Vers, de Sofie și de Sampo, este important uh, când vorbim despre carduri să găsim uh, soluții facultative, nu obligatorii, în ceea ce privește celelalte sisteme de plăți, eu cred că propunerea Comisiei ar putea să fie asumată, dar în ceea ce privește acest co-badging trebuie să găsim o formulă mai precisă. Și cred de asemenea că trebuie să încercăm să găsim o formulă pentru normele comune. Înțeleg și eu că vi se pare că este dificil să implementăm o medie din perspectiva valorilor absolute atunci când vorbim despre aceste plafoane. Cred că ar trebui să găsutăm împreună o formulă care să mulțumească pe toată lumea. Și, în încheiere, sunt de acord cu Sampo. Trebuie să ne punem în locul consumatorilor pentru a înțelege ce trebuie să facem ca plățile cu cardurile de credit să fie mai facile, nu să obținem exact inversul, adică să venim cu noi bariere și dificultăți atunci când se încearcă plata cu cardul. Încă o dată mulțumesc, mulțumim comisiei pentru comentarii și, fără îndoială, dacă vom da dovadă de voință, vom găsi o soluție la problemele pe care le-am discutat astăzi aici. Soluții echilibrate și eficiente. Îi dau cuvântul acum domnului Diego Feio ca să comenteze și el uh, intervențiile pe raportul său. Mulțumesc! Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit în discuție. Eu vreau să fiu foarte scurt, pentru că ar fi trebuit deja să terminăm cu ceva timp în urmă. Vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți tuturor celor care au intervenit în discuție. Dați-mi voie să vă spun că propunerea pe care am făcut-o este un punct de plecare doar, însă un punct de plecare care a dat naștere la discuții mulțumitoare, zic eu, pentru că există diferențe între piețe și trebuie să le Uh, conștientizăm și în măsura posibilului să încercăm să armonizăm lucrurile. E important să existe informații clare și trebuie să adaptăm noua legislație, sigur, la ce se va întâmpla pe viitor, la noi agenți care vor uh, intra pe piața acești TPP. Trebuie să încercăm să prevedem ce urmează să se întâmple. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că există o mare deschidere pentru um, sau să fie o mare deschidere pentru mijloacele de plată ce vor apărea. Aceste um, supra-comisioane ar putea să dea naștere la probleme. Uh, sunt deschis la ideea de a interdice aceste suprataxe. Putem discuta despre diverse opțiuni. Vreau să discut cu raportorii din umbră și cu toți colegii care doresc uh, acest lucru, să vedem cum putem ajunge la o soluție aici. S-au menționat termenele de prezentare a amendamentelor. Ne apropiem de vacanța de Crăciun, de iarnă, trebuie să vedem cum se vor desfășura lucrurile la comisiei pentru a vedea cum putem modifica termenul pentru depunerea amendamentelor. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că se prevede pe 7 ianuarie o masă rotundă pe acest subiect și astfel toată lumea va avea posibilitatea să își prezinte ideile pe care să le pritocească pe durata vacanței. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru ce a făcut. Suntem cam pe aceeași lungime de undă, aș zice. Prin urmare, ne vom consulta pe această chestiune. Mulțumesc, Diego. Am terminat pentru această dimineață. Ne revedem după masă și, a, iată, termenul pentru amendamente 9 ianuarie și dezbaterea pe amendamente pe 12-13 ianuarie și votul în comisie, comisia noastră, pe 20 februarie. Dacă totul merge în regulă, votul în plenară va avea loc în aprilie. Întrerupem aici reuniunea noastră și ne revedem la orele 15 în aceeași sală. Mulțumesc!